Dear colleagues, Dragi colegi, e greu să încep discuțiile după vacanța de vară și pentru că e greu să ne trezim mai devreme, dar trebuie totuși să ne începem discuțiile la timp. Și putem începe cu primul punct de pe ordinea de zi și anume adoptarea ordinii de zi. Dacă nu se opune nimeni, proiectul de ordine de zi este considerat adoptat fără modificări. La punctul următor avem comunicările președintelui referitoare la recomandările coordonatorilor din 12 iulie. V-am transmis documentul electronic cu aceste recomandări și dacă nu se opune nimeni, pot fi considerate aprobate. Și acum putem trece la vot. Îi invit pe toți colegii să își folosească cartela de vot. Și începem votul pe bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 2017 pe toate secțiunile. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pe două părți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5 pe două părți. Pe prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A treia parte pentru, împotriva, abțineri, verificăm. S-a închis votul. Se respinge. A patra parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8, cu trei părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 este caduc. Votăm amendamentul 10 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 11 pe două părți. Cine este pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13. Cine este pentru? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm raportul, avizul astfel modificat cu vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Passiamo adesso al... Trecem acum la amendamentele pentru buget și votăm în bloc 657-58. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 6104. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 6102. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 696 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6115 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm 6 6081 sub 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6055. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6082. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6054. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6083. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 604 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6056, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6076, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6094, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6080 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6106 am fost retras. 61 este pentru, împotrivă, se abține, se adoptă. 6113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6114, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6110, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6, pentru, Împotriva abțineri se respinge 6134. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 6136 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 6135 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Votăm în bloc ce a răspuns ce-a rămas 60, 63, 60, 64. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60, 85 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6065 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6086, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6066, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6067, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6087, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6068, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6088, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6069, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6070, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6089 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6071. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6091. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6075. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6092. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6130. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6121, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6118, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6126, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6138 pentru, împotrivă, se respinge. 6129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6141 pentru, împotrivă, obțineri, se respinge. 6132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6117, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6119, 6120 au fost retrase. 6122, cine pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 0. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la rubrica 4 și votăm un bloc 60, 73, 74 și 99. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6090 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 6093 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm în bloc 6051, 52, 53, 6095. Deci le votăm împreună în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Împreună 6059, 6060, 6061 și 6062. Le votăm toate împreună. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum în bloc 6103, 00, 6101 și 6098. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6076, 6078, 6079, 6097. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum Adesso abbiamo avem un amendament oral pe care pe scurt vi-l prezint și care are legătură cu planul de înființare a agențiilor. După cum știți, Comisia a prevăzut un plan de reducere a personalului. Agențiile au din ce în ce mai multe angajamente și sarcini operaționale, deci sarcini suplimentare care vin alocate agențiilor prin reglementările comunitare și adesea au și multe sarcini externe. Deci personalul este plătit din resurse externe pentru rezolvarea acestor sarcini externe. Amendamentul oral are legătură cu păstrarea acestui plan al agențiilor. Dacă sunt patru colegi care se opun amendamentului oral, nu-l putem vota. Deci, se opune cineva acest amendament oral? Văd că nu. Prin urmare, supunem la vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. I chairs Ah, saltati? Ma non c'è scritto niente. Ah. Sorry that I have forgotten to give you... Îmi cer scuze că am uitat să fac comunicările președintelui care apar la punctul 3 de pe ordinea de zi. Îmi cer scuze, am dat pagina și când am dat pagina am dat prea multe pagini. Înainte să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, referitor la ICAO, dați-mi voie să revin la punctul anterior, comunicările președintelui, și să vă spun că avem o reuniune extraordinară ENVI la Strasburg pe 12 septembrie, această reuniune va avea loc luni la Strasburg, de la orele 19 la 21. Comisarul Caniete va prezenta cu acea ocazie pachetul climatic abordat de curând cu partajarea eforturilor și LULUCEF. De asemenea, aș vrea să vă mai spun că, din perspectiva agendei ENVI pentru această reuniune, sesiunea de după amiază de pe 29 septembrie care deocamdată este în rezervă, se păstrează. Nu ne bucurăm, pentru că e o joi după amiaza. Proiectul de ordine de zi va fi transmis la timp, dar membrii sunt invitați deja să ia notă că examinarea amendamentelor privind directiva referitoare la deșeurilor va avea loc ca prim punct de la orele 15 în după amiaza zilei de 29 septembrie. Așa de asemenea să vă mai anunț că avem o modificare la nivelul secretariatului MV. Doamna Cristina Malmros s-a realăturat secretariatului nostru după ce a lucrat mai mulți ani în Parlamentul suedez la Comisia pentru Mediu. Îi doresc bun venit și vă rog să ne ridicăm în pic- vă, rugăm, vă rog să vă ridicați în picioare astfel încât să vă putem observa cu toții. Și astăzi, în ceea ce privește regimul lingvistic, avem 20 limbi. Avem aplicația e-meeting unde găsiți documentele și reuniunea este transmisă pe internet. Putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume punctul 6, schimb de opinii cu Comisia privind sistemul de măsuri ICAO, raport privind reuniunile la nivel înalt și situația actuală înainte de adunarea ICAO. Încep prin a da cuvântul domnului Eric Ololei, director general DigiMove și șeful delegației ICAO. Delegația la nivel înalt. Aveți cuvântul. După care vom trece la discuții, vă rog. Thank you very much. Um, uh, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că m-ați invitat astăzi aici. Vă mulțumesc membrilor pentru că sunt dispus să mă asculte și să avem acest schimb de opinii. Cred că este unul foarte important pentru că Anul acesta avem adunarea um, OACI, care practic bate la ușă, va fi peste câteva săptămâni și cred că vorbesc în numele tuturor când spun că uh, nu putem să eșuăm acolo. Comisia este și ea pe deplin angajată să avem cel mai ambițios rezultat uh, dintr-o perspectivă și de mediu. Și ave- acum avem două puncte de referință, Parisul de la, acordul de la Paris și decizia OACI de acum trei ani, în cadrul adunării anterioare, unde s-a convenit să se dezvolte un mecanism bazat pe piață pentru aviația internațională pentru a atinge obiectivele de creștere fără um, emisii de carbon, fără să se perturbe concurența, care să fie realist și să fie și ușor de implementat. În plus, trebuie să ținem cont și de, de circunstanțele deosebite și de capacitățile uh, specifice fiecăror uh, părți, având în vedere și de negocieri, și negocierile de la nivel 1. Vă dați seama că nu este ușor, suntem cu toții conștienți. Unele state sunt mai puțin uh, angajate către un uh, rezultat ambițios decât Uniunea Europeană și anumite decizii nu pot fi luate la toate nivelele de dezvoltare. Dar dacă se ajunge la un acord, atunci ar fi o premieră, primul mecanism global uh, într-un sector economic. Este vorba așadar de un exercițiu unic și reprezintă clar o ocazie pe care n-ar trebui să o ratăm. Trebuie însă să subliniez că la adunarea OACI se vor uh, um, trata chestiunile de mediu în mai multe feluri, nu doar prin acest mecanism bazat pe piață. De exemplu, se stabilesc uh, standarde um, privind uh, dioxidul de carbon pentru aeronave și s-ar putea astfel reduce emisiile cu 650 de milioane de tone până în în 2040, toate aceste standarde vor exista, suntem convinși că ele vor deveni și mai stricte în timp, treptat, așa cum s-a întâmplat și în ceea ce privește emisiile de noxe și nivelurile de zgomot. De asemenea, nu trebuie să uităm că la ultima adunare OACI a hotărât să dezvolte o serie de măsuri pentru a îndeplini obiectivele globale de eficiență, de a eficienței uh, pentru 2020. Acest uh, Um, ansamblu de măsuri uh, se referă la îmbunătățirea ale traficului aerian, la um, combustibili uh, alternativi uh, durabili, pe lângă acest mecanism bazat pe piață. Deci mecanismul acesta de măsuri bazate pe piață nu trebuie văzut ca un, un um, mecanism izolat. Este vorba așadar de niște negocieri multifacetate, clar complexe, Ă, nu hotărâm noi de capul nostru, trebuie să lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri și am ă, muncit din greu și la ă, și cu, organ, cu conducerea NOACI și cu părțile implicate, asta de luni de zile, ba chiar de ani de zile. Comisia, de asemenea, a salutat participarea membrilor acestei comisii în um, delegația Uniunii Europene la reuniunea de nivel înalt din mai și, din nou, um, membrii Parlamentului European voi fi bineveniți și la adunarea însăși. Este foarte important ca Parlamentul European să fie reprezentat acolo, să vadă cum se desfășoară negocierile. Cred că am avut o cooperare foarte bună cu delegația Parlamentului în luna mai, când um, a avut loc uh, reuniunea de nivel înalt. Sigur, negocierile sunt în curs de intensificare. Data trecută am avut o reuniune informală a prietenilor președinției la Montreal, precum și o reuniune a Consiliului OACI uh, vinerea trecută. Vor mai fi reuniuni de coordonare, cum este cea care are loc uh, la nivel de experți la Bratislava săptămâna aceasta. În cadrul, uh, între, de asemenea, va fi o reuniune a delegațiilor privind organizația privind um, aviația internațională și vrem să ne asigurăm că avem uh, o poziție comună. De asemenea, Coreper se va întâlni săptămâna viitoare, vor fi și contacte bilaterale între, cu statele terțe, asta în pregătirea reuniunii care va avea loc uh, începând cu 27 septembrie, deci nu mai e nicio lună până atunci. Um, chestiunile politice principale, vrem să fim um, Um, să fie oportune, dar trebuie să ne gândim că obiectivele sunt uh, încă în, uh, pe care să fie hotărâte și uh, trebuie să vă spun în fată că această reuniune are loc pe perioada a două săptămâni. În ceea ce privește cerințele de raportare și de verificare, avem niște obiective care încep din 2019, mecanismul bazat pe piață va începe progresiv, începând cu 2021. Programul va deveni obligatoriu din 2027 uh, până în 2035, apoi în 2032 va fi o revizuire în care să se hotărască dacă se va continua programul, ținând se cont de progresele făcute de toate părțile pe toate măsurile. Aceasta este perspectiva în acest moment, dar v-am spus că lucrurile încă sunt în curs de pregătire, se mai hotărăsc uh, obiectivele. În plus, uh, va exista și o fază um, de uh, intrare treptată până în 2027, cu excepția celor care sunt um, scutite. De asemenea, mm, nu am vrea să avem o... Ne-am gândit cu toții că ar trebui să existe o fază din aceasta de intrare treptată până la faza uh, obligatorie, pentru că aceasta um, era cea mai bună cale de a reflecta Uh, o perspectivă comună, dar cu posibilități diferite. De asemenea, trebuie să se țină cont și de situația mm, specială a statelor uh, mai mici sau statelor insulă și avem acolo reguli de minimis. Însă toate statele, indiferent de dimensiunea sectorului aviatic, pot să adere dacă doresc acest lucru. Uniunea Europeană ce încearcă să facă este să uh, maximizeze acoperirea acestor măsuri uh, și ca toate statele membre principale în sectorul uh, aviației să fie implicate încă de la început. Aceasta este una dintre dorințele noastre principale. Și în acest scop, reuniunea din Bratislava de astăzi, de mâine și de sâmbătă. Sper că va putea să ducă la o declarație pentru a angaja toate cele 44 uh, state ale Organizației de uh, Aviație Civilă Europeană să uh, se implice împreună cu celelalte care deja s-au angajat, Statele Unite, Indonezia, printre altele. Mesajele principale, așadar, lucrăm din greu cu actorii principali să avem un mecanism minim. Vrem să implicăm statele principale în acest proces de la început. Este un lucru esențial. Însă acest lucru, sigur, va trebui să se bazeze pe uh, eforturi pe care să le facă și Uniunea, dar și statele membre. Um, creșterea um, fără um, emisii de carbon nu este suficientă pentru a preîntâmpina schimbările climatice, dar este un bun punct de plecare. Și Uniunea Europeană trebuie să fie de acord cu astfel de obiective de bună credință împreună cu alte state ale căror sectoare aviatice cresc repede. Revizuirile periodice în cadrul Convenției ONU uh, și în cadrul OACI sunt uh, de asemenea importante pe termen mediu. Uniunea Europeană a spus întotdeauna că o revizuire anuală la trei ani, o revizuire la trei ani este esențială pentru a asigura obiectivele de creștere și, de asemenea, durata acestui mecanism. Acest lucru este reflectat în uh, proiectul de rezoluție și este foarte important pentru uh, Uniunea Europeană. Această adunare nu este capătul acestor uh, eforturi. Va fi nevoie de încă și mai multă muncă pentru punerea în aplicare, pentru că, sigur, implementarea este absolut esențială. Proiectul de rezoluție privind acest mecanism trebuie să fie văzut ca un fel de pufoare de parcurs, uh, astfel încât uh, elementele care mai rămân să fie uh, finalizate la timp pentru ca mecanismul să înceapă din 2021. Sunt uh, eforturi mari uh, de care este nevoie faza inițială până în 2026 va reprezenta ocazie pentru a nivela orice fel de diferențe în ceea ce privește înregistrarea, procedurile de monitorizare și verificare și așa mai departe. Vreau să reamintesc că prima fază a ETS a fost și aceasta o fază în care înveți pe măsură ce faci Um, avem și în, în um, cadrul mecanismului GMBM o astfel de fază în care să învățăm. Până din 2027 acoperirea va crește în mod semnificativ și trebuie să um, ținem cont punctul final la care vrem să ajungem și uh, să încercăm să avem un număr cât mai mare de state implicate încă de la început, pentru că valoarea adăugată va depinde foarte mult de numărul cât mai mare de state care să fie implicate dintr-o fază cât se poate de timpurie cât despre ETS-ul Uniunii Europene. Trebuie să uh, aflăm uh, rezultatele finale până să luăm uh, vreo decizie. E foarte mm, devreme să venim cu vreo concluzie înainte de încheierea acestei adunări. S-ar putea să avem o ocazie de a mm, realiza ceva important. Ce vrem noi să obținem este să avem un rezultat cât se poate de bun din această adunare. Și, în ultimul rând, um, avem o, o comis- o delegație foarte importantă la nivel de comisie, în care implică o serie de uh, actori importanți și care va participa la această adunare. Și comisia uh, salută sprijinul Parlamentului European, în special Comisiei dumneavoastră, pentru atingerea obiectivelor pe care ne am propus. Delegația membrilor Parlamentului European va fi uh, binevenită și integrată în delegație, așa cum a fost cazul și la reuniunea de nivel înalt din mai. De asemenea, aștept cu nerăbdare părerile dumneavoastră și vă stau la dispoziție pentru întrebări dacă le aveți. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc astăzi, domnule președinte. Thank you very much. Now we can start with a member. Mulțumim foarte mult. Putem începe acum cu membrii delegației noastre, în primul rând, doamna Julie Gerling. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Holelai pentru eforturile dumnealui și ale um, personalului dumnealui um, în um, um reuniunea din um, um mai, în luna din februarie, am avut mai multe probleme, dar a fost foarte util și am avut o serie de contacte bilaterale cu alți uh, membri din OACI A fost foarte bine că am participat la reuniunea din mai. Deja ne-am uh, îmbunătățit uh, comisia, uh, cooperarea cu Comisia foarte mult. Ne-am simțit parte din acea abordare europeană integrată. Însă trebuie să spunem mereu că în calitate de parlamentari um, avem o poziție aparte, nu suntem negociatori și mă rog, am putut să observăm totuși cum uh, funcționează OACI. Iar uh, una dintre impresiile mai negative, să spunem, au fost legate de faptul că există o lipsă de transparență, o confidențialitate, un, un uh, spirit al secretului. Și am încercat să discutăm cu Comisia și cu celelalte state membre și unele dintre mm, contactele cu celelalte state membre ale OACE au fost un, un pic mai rezervate. Dar să nu uităm că este o misiune și diplomatică, nu doar una politică și poate să fie destul de greu pentru membrii Parlamentului, pentru că avem o poziție fermă și nu avem mereu ocazia să ne exprimăm așa cum suntem obișnuiți aici. Și legat de acest uh, aspect secretos, cumva trebuie să vedem că există o disonanță între modul în care vedem noi acest mecanism bazat pe piață și modul în care vede OACE acest mecanism. Dacă ne uităm, de exemplu, la acordul de la Paris, noi considerăm că aviația, pentru că despre asta vorbim acum, uh, aviația a beneficiat de o um, exceptare aproape inexplicabilă în ceea ce privește angajamentele de mediu și respectarea lor, pe când OACI consideră uh, că faptul că n-a trebuit să facă aceste lucruri a reprezentat uh, um, cumva o încurajare. Mi s-a spus practic că se descurcă foarte bine. Există așadar o disonanță între modul în care privim noi această chestiune. Vreau doar să menționez acest lucru pentru că uh, E important uh, pentru membrii care poate n-au fost direct implicați să înțeleagă acest lucru. Și reveneam acum la această chestiune a secretelor. Noi știm că a avut loc o reuniune a prietenilor președinției doar acum câteva zile. Dar astăzi, la ora 9.30, încă nu se menționează nimic despre uh, rezultatul acelei um, reuniuni, nici măcar un proces verbal sau măcar vreo declarație, fie ea cât de anosă despre ce s-a discutat acolo. Deci ce întrebare aș avea pentru domnul Hololaie? Puteți să ne dați un feedback specific din ce știți dumneavoastră că s-a întâmplat la reuniunea prietenilor președinției de săptămâna trecută? Eu am multe contacte din presă și multe dintre acestea îmi sugerează că uh, Poate nu e vorba de un acord neapărat, nu putem să spunem așa, dar că s-a ajuns la un fel de consens în cadrul discuțiilor. Pe baza acestei, acestui caracter voluntar și nu obligatoriu, care reprezintă o chestiune foarte importantă pentru noi. Puteți să ne spuneți mai multe lucruri despre acest subiect. De asemenea, ați spus că este o chestiune foarte importantă pentru noi la conferință. Uh, faptul că mm, mm, toate statele importante să fie implicate încă de la început. Sigur, Parlamentul poate să fie de acord cu acest lucru, dar noi mai avem și alte chestiuni foarte importante. În primul rând că trebuie să se facă un uh, proces de revizuire foarte solid și acest lucru este legat de cealaltă chestiune pe care o avem, și anume credibilitatea și integritatea uh, creditelor. Deci, trebuie să ne asigurăm că și acest lucru face parte din strategia de negociere a dumnealui. Și încă un lucru, dacă ne-ar putea spune mai multe despre poziția Statelor Unite, care se leagă foarte strâns de uh, um, EU ETS, pentru că la reuniunea din mai Statele Unite au promovat ideea că uh, acest program GMBM uh, bazat pe piață ar trebui să excludă orice alt, um, orice alt program regional. Din câte am înțeles, acest lucru n-a trecut la reuniunea din mai, dar vreau să mă întreb dacă nu cumva va reveni, dacă trebuie să discutăm acest lucru. Mulțumesc. Acum domnul Gerbrandi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc domnului Hololai pentru um, observațiile de deschidere. Aș începe prin a spune că sunt de acord perfect cu tot ce a spus Judy Gerling adinaori nu se întâmplă mereu așa în comisia noastră și cred că dovedește spiritul unitar al uh, acestui forum pe acest subiect. Am câteva întrebări de adresat comisiei și câteva observații personale pe baza ultimelor evoluții, dar și pe baza mm, vizitei delegației de acum câteva luni. În primul rând, OACI s-a angajat pentru o creștere neutră din punct de vedere al carbonului, începând cu 2020, și noi eram foarte mulțumiți de acest angajament. Dar dacă vă uitați la documentele din prezent, acestea sunt foarte îndepărtate de acest obiectiv, creștere neutră uh, fără carbon din 2020. Practic, abia din 2027 este obligatoriu ca statele să adere și chiar și atunci se pune problema care sunt statele care vor fi exceptate de la această obligație. În mai am înțeles că pe baza definițiilor care au fost negociate acolo, chiar și state ca Belgia și Italia nu uh, s-ar încadra în obligația de a adera. Acum, eu nu mă, pe mine nu mă preocupă statele mm, Uniunii Europene, pentru că cred că vor adera ca grup. Dar ce spune asta despre abordarea generală, atitudinea generală, cum, care duce că, la faptul că astfel de state nu vor fi obligate să adere? Și chiar și asta din 2027, deci încă șapte ani după 2020, care era angajamentul uh, pe care și l-a asumat uh, OACI. Asta mi s-a părut uh, cel mai deranjant la Montreal. da, Organizația Internațională pentru um, Aviație, și-a făcut propriile calcule legate de una dintre propunerile mai stricte aflate pe uh, piață și a vorbit de costuri marginale pentru companii aeriene. Uh, deci mergem mult mai departe decât uh, o discuție despre costuri, o chestiune mult mai uh, politică. Dacă costurile sunt marginale și pe baza calculelor făcute de cei care trebuie să plătească, atunci de ce fac politicienii așa mare tam-tam? Este vorba de o chestiune cu un caracter politic mult mai pronunțat decât cel legat de costuri. Vedem acum um, ecourile um, acordului de la Paris um, de anul trecut, dar acesta este primul mare test important. Chiar ne vom uh, angaja, chiar vom face ce am promis la Paris? Și din modul în care evoluează negocierile, trebuie spus că nu prea, nu prea, le, nu prea respectăm acest acord. Apoi mai este o problemă uh, în ce măsură, în ce parte din, creș- din creșterea neutră din punct de vedere al copului va fi acoperită. din cât am înțeles, în mai doar 50% din creștere era acoperită de acest program. Cum putem să vorbim despre o creștere neutră din punct de vedere al carbonului când se acoperă doar 50%? Nu prea se potrivește. De asemenea, Julie a vorbit și despre calitatea măsurilor de compensare, care mm, se pare că nu, nu vrea OACI să o discute. OACI, de fapt, de dovadă de o atmosferă foarte uh, secretoasă. Spun că ei trebuie să facă toată mm, activitatea legată de măsurile de compensare. Nu cred că ar trebui să facă acest lucru, ei așa consideră, dar eu nu cred că ei ar trebui să ia decizii cu privire la tipul de măsuri de compensare pe care eh, să le stabilească. Și ultima mea întrebare este legată de posibilitatea de continuare a programelor regionale, pentru că până la urmă aceasta este chestiunea importantă. Cu toții vrem o înțelegere globală dar nu suntem dispuși să renunțăm la sistemul nostru ETS pentru zborurile internaționale decât atunci când această înțelegere internațională este suficient de promițătoare. Dacă uh, OACI vrea să excludă um, programele regionale, atunci avem de-a face cu o problemă foarte importantă și poate ne spuneți câteva cuvinte și în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult. Acum, domnul Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Problema climatică are nevoie și de o soluționare internațională și de aceea aș dori să le mulțumesc tuturor celor care la nivelul Comisiei a statelor membre și a colegilor care au participat la Montreal, care își dau uh, silința să contribuie la această soluție internațională. Cred că este un bun semnal și faptul că industria însă și-a prezentat în acest sens un uh, plan foarte ambițios. Industria transporturilor a propus ca până în 2050 să reducă 50% din emisii. Și dat fiind faptul că ne dorim o soluție internațională în Uniunea Europeană, am um, suspendat de două ori legislația deja adoptată, astfel încât uh, schema de tranzacționare a emisiilor uh, să fie valabilă doar pentru zborurile interiorul Uniunii Europene, dar cred că este important ca actuala legislație, în condițiile în care nu modificăm, să ajungă la aplicare în anul următor și în legislația respectivă avem această trimitere la faptul că această legislație nu ar urma să se aplice pe deplin, deci, deci și pentru zborurile intercontinentale care pleacă sau ajung în Europa, uh, dacă la nivel ICAO nu se ajunge la o soluție mulțumitoare mulțumitoare. Julie Gerling a prezentat uh, care este situația și asta nu constituie o soluție mulțumitoare. Creșterea neutră din punct de vedere al carbonului prezentată uh, de fapt nu are loc uh, pe viitor și nici de cum din 2020 și acest lucru este îngrijorător. Și nici calitatea offseturilor nu este reglementată în Parlamentul European. Tratăm acum o legislație prin care, pentru restul industriilor, uh, evităm uh, sau interzicem compensările. Deci industria metalurgică și celelalte nu mai pot să beneficieze de aceste compensări care acum, iată, intră în discuție pentru industria aviației. Reprezentatul statului meu, Germania, a spus cu titlu de poziție privată, deci nu era poziția Germaniei și nici a Uniunii Europene, uh, de această fază pilot. Și acum merită faptul că și reprezentantul Comisiei vorbește de această fază pilot. Deci dacă ne uităm ce s-a întâmplat după Paris și ce uh, prevederi uh, impunem industriei noastre, atunci avem un plan ambițios și industria metalurgică pe bună dreptate se plânge. Avem un plan uh, și și de dorim uh, o mai mare marjă de manevră pentru industriile energofage din uh, Europa, asta și în comparație cu planul uh, Comisiei. Eu cred că ce se discută la ICAO nu este deloc uh, ambițios și de a vorbi acum de un plan pilot. Sigur, uh, reprezentantul cu care am vorbit este inginer și ca atare îi plac fazele pilot, dar că în uh, protecția climei a trecut vremea discuțiilor vagi, pentru că există o amenințare uh, serioasă și comunitatea internațională a convenit să acționeze și de aceea apelez la toți responsabilii din uh, sau am, i-am ataca pe cei din industria aviatică dacă ne-ar spune că un uh, avion uh, riscă să se prăbușească. Dar iată că și în domeniul climatic avem această amenințare. Uh, riscă să se prăbușească această politică. Și nu mai e timp de experimente, trebuie să acționăm. De aceea mi se pare că această vorbărie despre o fază pilot uh, este uh, îngrijorătoare, ar trebui să ne sperie. În 2005 deja am început uh, cu măsurile în acest sens în Europa și ceea ce am aplicat pentru industriile noastre este deja mult. De aceea nu mai putem vorbi acum despre o fază pilot. De aceea consider că nu mai avem această opțiune uh, prin care Uniunea Europeană să respingă un acord internațional. Trebuie să încercăm ca pe în următoarele săptămâni să obținem rezultatele cele mai bune și un acord internațional sigur este mai bine decât nimic, mai bun decât nimic, dar mai există un punct decisiv. Dacă se decide Montreal ca să nu mai putem aplica propria schemă de tranzacționare a emisiilor pe care o avem și pentru aviație, atunci nu mai e vorba de distracție și nu pot imagina nici de cum, cum anume Uniunea Europeană, Parlamentul European și această comisie să decidă în condițiile unui acord atât de slab să uh, stopeze un aplicarea ETS pentru aviție, în condițiile în care noi uh, am vrut ca și pentru acest sector uh, să aplicăm pe deplin uh, această schemă pentru a crea mai multă marjă de manevră și echitate și pentru celelalte industrii. Iată că acum suntem în această fază de tranziție în care ICAO până la urmă n-a decis nimic și rămâne parcă aceeași situație până în 2027. Deci o problemă dificilă și dacă Comisia Europeană sau statele membre care negociază la Montreal semnează un acord prin care legislația valabilă în Uniunea Europeană să nu mai poată fi aplicat, atunci ar fi o gravă încălcare. Și sper că Comisia Europeană este conștientă de această chestiune. Există o legislație și Dumneavoastră, ca și comisie, trebuie să apărați această legislație. De aceea și întrebarea mea. Este conștientă comisia de acest lucru și prin ce manieră ați comunicat acest lucru sau urmați să o faceți în următoarele săptămâni? Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Aicaut. Mulțumesc, mulțumesc și colegilor pentru faptul că uh, au dat dovadă de atâtă politețe pentru că astfel eu nu mai trebuie să o fac. Pentru că afirmațiile introductive au fost șocante. Dacă ascult ce a spus Comisia, e ca și cum ar fi fost purtătorul de cuvânt al uh, ICAO, OACI. Credeam că vorbim cu Comisia. Întotdeauna este, există un coș de măsuri, este tot uh, ceea ce auzim de fiecare dată când mergem la Uh, Montreal, că există biotehnologii de viitor, dar care nu sunt aplicabile în momentul de față. În ceea ce privește standardele de CO2, n-ați uh, menționat că s-ar aplica abia din 2027, deci n-ar uh, n-ar face nicio diferență în următoarele în următorii 10 ani, dar Boeing și Airbus deja pot îndeplini criteriile de eficiență. să veniți doar cu speranțe de viitor, dar pe aceste baze nu putem construi o politică de mediu. Da, acest coș, da, de care vorbim, de fapt, nu este umplut cu nimic de substanță. De aceea, măsura globală bazată pe piață GNBM a constituit o astfel de măsură importantă. Uh, Europa a spus întotdeauna că ar trebui să se aplice din 2021. Punct. Acum aud Comisia spunând că, ei bine, și noi am avut o fază pilot pentru ETS acum 10 ani, dar lumea s-a schimbat. Dacă mai vorbim în continuare de faze pilot, atunci uh, mă întreb, este într-adevăr afirmația Comisiei Europene? V-au spălat pe creier la Montreal? Nu ne mai spuneți astfel de lucruri. Știm cu cum funcționează schema de tranzacționare a emisiilor și China face uh, teste pilot pe funcționarea ETS în momentul de față. Sigur că întotdeauna s-a vorbit despre o începere etapizată, dar a fost vorba de o schemă voluntară până în 2027 dar iată că ne spuneți acum că și din 2027 există opțiunea de uh, derogare în condiții care trebuie discutate. Deci discutăm, iată, de o măsură bazată pe piață cu începere de do- din 2027, cu începere etapizată de atunci, ceea ce constituie o deviere masivă față de ceea ce discutam în trecut. Uh, unde punctează Comisia Europeană în această argumentație? Este ceea ce vă doriți la Montreal în septembrie? Mi se pare șocant, pentru că iată că renunțăm la tot ceea ce am apărat până acum. Noi vrem o măsură globală bazată pe piață, începând din 2021, nu un proiect pilot, nu o schemă voluntară, ci o măsură obligatorie din 2021 și da, poate cu opțiune de demarare etapizată pentru anumite țări. Dar vrem să știm care. Asta este discuția pe care trebuie să o avem. Acum uh, înțeleg că Comisia Europeană a renunțat deja la aceste deziderate și mergem la Bratislava sau în alte locuri și sperăm că și alte țări pot fi convinse să facă parte din această schemă voluntară. Dar nu de aici am început. Deci, în acest sens, Peter este întotdeauna foarte politicos uh, și a spus că nu trebuie să blocăm, dar de ce ar trebui să fim de acord? Scheme regionale, iată că nu sunt permise, dar îmi pare rău. Stimată Comisie Europeană, sper că putem să ne facem vocea auzită mai clar decât uh, cu argumentele pe care le-ați prezentat în această dimineață, pentru că Declarațiile de presă de la Montreal ne parvin direct de acolo. Sper că Comisia Europeană are o proprie linie de comunicare, pentru că altfel poate că ar trebui să vă mutați la Montreal și să vă distrați acolo. Aștept cu interes plecarea la Montreal. Julie spunea că noi, ca politicieni, uneori trebuie să ne ajustăm la alte forme de diplomație, dar eu îmi voi face vocea auzită și la Montreal, poate cu mai puține ascuțișuri, pentru că Julie are o influență bună asupra mea, uh, dar uh, toate, toate cu toate este inacceptabilă linia prezentată de comisie. Doamna Piric, mulțumesc. Domnule președinte, este o dezbatere interesantă. Și trebuie să vă spun că m-a abordat și pe mine industria aviatică din țările de jos și uh, mi-au prezentat îngrijorările lor și aș avea o întrebare. Vorbim despre norme de emisii, dar până la urmă este vorba și de păstrarea propriului sector de aviație în Europa. Luni am vorbit toată ziua despre fermierii din Uniune și nu trebuie să uităm că și acest sector este unul important pentru Europa. Și o întrebare de-a mea în acest sens. Poate că există și un răspuns pozitiv în acest sens. Poate și criticii pe care i-am auzit până acum îmi pot răspunde. Până acum doar uh, zborurile intraeuropene sunt cuprinse în schema ETS, nu și cele intercontinentale și sectorul aviatic se teme că acum marile companii aviatice se vor concentra asupra pe niște aeroporturi din afara Uniunii Europene, da? Deci se tem de anumite relocări și transformări și de pierderea de cote de piață. Iată că atunci lucrurile se vor transfera spre China, spre Dubai, deci eu sunt pentru protecția climatică și am și semnat aceste deziderate, dar aș dori să rămâne totuși realiști și să știu care sunt planurile și în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, nu mai am alte solicitări de intervenție din partea membrilor. Prin urmare, am să dau cuvântul Comisiei pentru a ne furniza răspunsurile. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și stimaților deputați pentru comentarii și întrebări și pentru faptul că ați avut o atitudine foarte directă și cinstită. Apreciez acest lucru pentru că oferă mai multă substanță pentru argument legislația pe care încercăm să o elaborăm. Vă asigur că ne propunem să obținem rezultatele cele mai bune sau cel puțin ce uh, considerăm că ar putea fi rezultatele cele mai bune realiste. Sigur că Uniunea Europeană și-a asumat un calendar prin care își propunea ca mecanismul să fie funcțional din 2021, dar uh, trebuie să avem grijă să nu fim singuri și sigur că facem presiuni ca această schemă să devină obligatorie cât se poate de rapid, dar în context internațional este vorba de o negociere și cu alți parteneri și acest lucru este esențial. D- da, dacă e să avem o schemă internațională, atunci ar trebui să participe și China și Africa. Nu pot decât să vă asigur că negociem pentru a obține cele mai bune rezultate, inclusiv în ceea ce privește schemele regionale. Este un mesaj pe care l-am auzit foarte clar în ceea ce privește schema ETS-UE și uh, schemele regionale. În acest sens, acest lucru a constituit întotdeauna un punct central în argumentația noastră și în pozițiile pe care le-am adoptat. Rolul Uniunii Europene la nivelul OACI este unul de observator și statele membre au calitatea de membre de pline, sigur că colaborăm, însă depindem și de activitatea desfășurată de statele membre în această organizație. Și încercăm să le convingem despre ambițiile pe care noi uh, dorim să le vedem adeverite. Ați mai pus o întrebare în ceea ce privește procentajele. În momentul de față, Situația este fragilă, negocierile sunt în curs, depinde așadar foarte mult de ce state anume vor uh, opta să participe. Nu vreau să speculez, ideea este să avem o acoperire cât mai mare în acest context. Acum s-a mai pus întrebare și legat de Statele Unite și dacă insistă pe exclusivitate. Eu cred că am avut discuții bune cu Statele Unite în ultimele luni și am înțeles foarte bine care ne sunt pozițiile și de aceea, în contextul acestei bune înțelegeri, așteptăm ca lucrurile să continue în același sens. Adică, formularea pe care o avem în momentul de față în rezoluție este uh, de natură să ne permite să ne continuăm uh, schema proprie. Uh, au mai fost întrebări legate de credite, de alocări. Prima rezoluție în urma acordului de la Paris și noile alocări. Este o poziție clară pe care o avem aici. Activitatea însă pe marginea criteriilor de eligibilitate în ceea ce privește alocările în compensare mai trebuie detaliate. Asta am și spus în observațiile mele preliminare că este o activitate care ar trebui să continue și după încheierea adunării. Și pentru noi este foarte clar. Vrem ca ONU să valideze aceste alocări și va face și parte din poziția pe care o vom adopta după adunare. În ceea ce privește procesul de revizuire robust, este ceva ce ne propunem și conform rezoluției, dar sunt activități în curs și există un proces de revizuire care corespunde așteptărilor noastre dar detaliile precum registrul, monitorizarea și așa mai departe vor fi stabilite după încheierea adunării. Deci activitatea va trebui să continue. În ceea ce privește continuarea schemelor regionale, calitatea compensărilor. Acum, în ceea ce privește faza pilot. Ei bine, faza pilot este doar o denumire. Poate că n-a fost aleasă cel mai bine din punct de vedere semantic. Important pentru noi este să maximizăm numărul de state participante, oricum s-ar denumi această schemă. Încă o dată, poziția UE a fost aceea de a avea o schemă obligatorie din 2021 încolo și am făcut toate eforturile pentru a obține acest lucru, însă sunt și alte țări cu care trebuie să negociem, nu suntem sigur, singuri, dar nu ne-am modificat nici de cum ambițiile în această privință, dar nu este un lucru pe care considerăm că l-am putea realiza în această etapă. Dar, cum vă spuneam, negocierile sunt încă în curs, activitatea este în curs și nu vreau să prejudicez uh, niciun fel de rezultate posibile. Vreau doar să vă pun la curent cu situația actuală și problemele care sunt în momentul de față în discuție și în ceea ce privește adunarea generală care va avea loc în mai puțin de o lună. Vreau să mai adaug că cooperarea cu partenerii este esențială atunci când avem de a face cu o schemă unde există prevederi optime, noi trebuie să încercăm să maximizăm sfera de acoperire astfel încât marile națiuni aviatice să participe. Și asta face parte și din activitatea noastră uh, diplomatică pe care o desfășurăm. Cred așadar că, în mare, Așa stau lucrurile, dar mai este și chestiunea distorsionării concurenței. În momentul de față nu considerăm că ar putea apărea o distorsionare a competiției, dar vom monitoriza lucrurile și vom discuta și cu alți parteneri și cu statele membre pentru a vedea dacă mai există și alte argumente care să justifice acest lucru. Dar în momentul de față nu vedem astfel de preocupări. Și dat fiind faptul că vrem ca toate națiunile cheie în aviație să participe și ca haburile internaționale să fie acoperite de această schemă, din momentul în care aceasta devine operațională, trebuie să facem eforturile necesare. Cred că am reușit să răspund uh, la majoritatea comentariilor pentru că le-am uh, cumulat. Mai era și chestiunea rezultatului Consiliului OACI. Noi uh, prevedem că acest lucru va apărea pe pagina OACI foarte curând, sperăm uh, chiar astăzi, pentru că reuniunea avea loc, a avut loc vineri, sperăm să se întâmple mai devreme, dar înțelegem că cu siguranță va fi publicată în această săptămână și va conține toate elementele și nu vor mai exista pasaje în paranteze. Și sperăm că OACI va putea furniza acest text în următoarele 24 de ore, sper. Și atunci vom vedea și care va fi textul final. După discuțiile de la nivelul Consiliului. Very well understand uh, the uh, positions that have been taken. I... Cam asta este poziția care a fost adoptată. Înțeleg dorința de a fi ambițioși. Vă garantez că vom face tot ce ne stă în putere pentru a atinge aceste ambiții. Este vorba de niște negocieri internaționale extrem de complexe, cred că știți. Sunt implicați mulți parteneri care trebuie să negocieze pentru a ajunge la un rezultat bun, pentru că eșecul nici nu intră în discuție. Vorbim despre schema aceasta globală de mediu care trebuie să fie implementată și vrem să ne asigurăm că suntem cât mai ambițioși posibil. Mulțumesc! Thank you very much for your hand. Mulțumim pentru aceste răspunsuri și putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume o strategie în domeniul aviației pentru Europa. Vorbim despre avizul domnului Sani pe raportul Comisiei Transport. Domnule raportor, aveți cuvântul chiar acum. Vă rog. Mulțumesc, dragi colegi. După cum știți, proiectele de aviz, de regulă, au niște limite mai stricte în ceea ce privește numărul de caractere și în textul acesta eu am încercat să mă acces pe aspectele cheie din domeniul aviației, din punct de vedere al mediului, sigur. Avem apoi nivelurile de CO2 existente și estimate pe viitor în domeniul aviației și nevoia instaurării unor măsuri globale de piață. Aș vrea să considerați acest text ca punctul de pornire și apreciez comentariile și amendamentele dumneavoastră. O să mă mai ocup și eu de anumite puncte pe care le voi acoperi cu amendamente. Strategia europeană pentru aviație este un subiect extrem de important cu conotații de mediu extrem de relevante. Din păcate, nu se menționează și aviația internațională în acordul de la Paris, însă trebuie să constatăm că fără contribuții considerabile ale sectorului aviației la acest uh, fenomen al migrației globale, obiectivele nu pot fi atinse. Emisiile vor fi, se estimează că vor fi de șapte ori mai mari în 2050 față de 1990 în domeniul aviației, în ciuda faptului că fiecare nouă generație de aeronave reduce emisiile cu 15-20%. Prin urmare, dezvoltarea durabilă a sectorului este un lucru necesar dacă vrem să evităm agravarea impactului asupra mediului, care duc la schimbarea climatică, la uh, sărăcirea pătului de ozon, poluarea aerului. Schema de tranzacții cu emisii, combaterea schimbărilor climatice, reducerea poluării sunt subiecte importante care vor fi elaborate, dezvoltate în aviz. Trebuie să transmite mesaje clare către Comisia responsabilă TRAN și către Comisia Europeană și cetățeni din perspectiva cercetării, dezvoltării, aeronavele electrice și pilotate de la distanță, biocombustibilii. Și aș vrea să-mi prezint preocupările legate de faptul că, în conformitate cu programul pentru acest aviz, Comisia Agri nu este invitată să prezinte un aviz și de aceea vreau să-i rog pe colegii prezenți aici sau nu, care au legătură cu partea de Agri, să prezinte punctul de vedere al Agri pe acest raport. Fără cercetare și dezvoltare, îmbunătățirea sectorului aviației este de neconceput. Sunt sigur că trebuie să continuăm să investim în acest domeniu. Și în încheiere, domnule președinte, să nu uităm partea care ține de protecția consumatorilor. Există nevoia de a descrește povara de reglementare, de a îmbunătăți infrastructura și capacitatea la nivelul aeroporturilor și în aer, dar accentul trebuie să fie pus pe consumatori. Dragi colegi, o să mă opresc aici pentru că aceasta este doar o primă discuție și aștept sugestiile dumneavoastră, modificările propuse și, sigur, și reuniunile cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Doamna Gardini, în numele domnului Patricello. Mulțumesc, domnule președinte. Am aici un text pe care mi l-a transmis colegul Patricello, care se scuză pentru că n-a putut fi prezent aici, însă se ocupă deja de acest raport care ne implică pe noi toți din motive care deja au fost prezentate. Prin urmare, dragi colegi, după cum știți, aviația reprezintă pentru Uniunea Europeană un factor important pentru creșterea economică și pentru crearea de noi locuri de muncă, jucând un rol esențial în economia Uniunii Europene. Sectorul aeronautic angajează aproape 2 milioane de persoane în Europa, generând o pondere economică echivalentă a 110 miliarde de euro. În ultimii 20 de ani, liberalizarea pieței interne a serviciilor aeriene realizată în Uniunea Europeană și creșterea semnificativă a cererii au dus la o dezvoltare importantă a sectorului transportului aerian cu uh, un potențial de creștere enorm. În 2015, traf, 2050, traficul aerian trebuie să ajungă la 14,4 milioane zboruri, ceea ce înseamnă 50% în plus față de 2012. Din aceste motive, o strategie europeană în ceea ce privește aviația, care permite sectorului să îmbunătățească competitivitatea și eficiența reprezintă o efic- inițiativă fundamentală pentru a impulsiona creșterea economiei europene, consolidând baza industrială și mm, contribuind la leadership global al Uniunii Europene un sector puternic care se deschide către lume și care să confirme implicarea avangardistă a Europei către o aviație durabilă va genera în același timp avantaje nu doar pentru companii, dar și pentru cetățenii europeni, oferindu-le un număr mai mare de legături cu restul lumii, la prețuri limitate și la niveluri de securitate mai ridicate. Din acest motiv, salut textul propus de colegul Zani care fără îndoială merge în direcția corectă. Sunt sigur că datorită dezbaterii de astăzi și sugestiilor de implementare pe care împreună cu le, colegii le vom face prin intermediul amendamentelor, sunt sigur deci că astfel vom putea ajunge la finele negocierilor să ajungem la o poziție comună și în același timp ambițioasă, care să dea niște uh, puncte de muncă importantă pentru comisie. Mulțumesc acum domnul Dorban. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc comisiei, mulțumesc domnului raportor pentru munca sa. Este într-adevăr un document foarte bun. Aviația europeană se confruntă cu o serie de provocări, emisiile de CO2, concurența la nivel internațional, drepturile pasagerilor și taxele de aeroport. Adesea, impresia este că nu facem decât să creăm noi probleme. Problema securității cibernetice, a personalului calificat. De aceea, eu cred că avem nevoie de o strategie generală. Și suntem aici pentru a discuta despre partea de mediu. Domnule raportor, ne-ați spus că sectorul aeronautic nu trebuie să respecte uh, acordul de la Paris, că există derogări. Dar există sectoare care suferă de pe urma cerințelor de mediu și cred că toate sectoarele, printre care și cel aeronautic, trebuie să contribuie, pentru că contribuie și la încălzirea climatică, la schimbarea climei. Cred că trebuie să ne mai gândim la acest lucru și cred că domnul raportor a spornit de la baza corectă. Mulțumesc, domnul Laicaut. O să am o intervenție scurtă pentru că deja am vorbit, dar aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru că, având în vezire limitările la nivelul numărului de cuvinte, ați reușit să semnalați toate aspectele care trebuie să fie semnalate, după părerea mea. Așa că, prin amendamentele noastre, nu vom face decât să suplimentăm afirmațiile dumneavoastră din aviz. Este important să vorbim și despre celul european unic, important din punct de vedere al mediului. Vom veni cu amendamente și pe aspecte care nu țin neapărat de emisiile de CO2, pentru că există și astfel de aspecte, pavilion și așa mai departe. Vom continua propriul nostru sistem de schimb de cote de emisii în lipsa unui sistem global, așa cum ați spus, Având în vedere însă discuția anterioară, singurul criteriu nu este dacă există un sistem uh, global. Eu adăugă și termenul eficient. Ne vom continua propriul sistem în lipsa unui sistem global eficient, care în momentul de față se discută la nivelul ICAO. Deci, fără îndoială, cu aceste mici modificări vă vom sprijini avizul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lafronte. Nu? Doamna Costet. Mulțumesc, domnule președinte. Documentul care ne este propus de Comisia Europeană pare să reprezinte o bază solidă care permite reducerea amprentei sectorului aerian asupra mediului păstrând însă nivelul ridicat de competitivitate. Pentru că despre asta este vorba, despre milioane de locuri de muncă ce există la nivelul sectorului aeronautic în Europa. Vorbim despre un pilon important al economiei europene și trebuie să-i susținem eforturile pentru că se are în vedere aspectul de mediu, așa cum am mai spus. Cred că trebuie să insistăm în special asupra sprijinului pe care trebuie să-l acordăm implementării acestui cer unic european și proiectului de cercetare Cezar privind Cezar privind uh, gestionarea traficului aerian pentru că dacă optimizăm rutele și reducem întârzierile, vom avea un consum de carburant mai bun și vom reduce amprenta asupra mediului a fiecărui zbor, păstrând competitivitatea. Deci avem nevoie de acest cer unic european și trebuie să accelerăm și implementarea programului Cezar. Și în încheiere aș spune că sprijinul acordat cercetării în domeniul aeronautic este important pentru că sunt convinsă că Trebuie să acționăm la sursa emisiilor de gaze cu efect de seră și să susținem toate eforturile făcute de sectorul aeronautic pentru îmbunătățirea motoarelor avioanelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că acum putem da cuvântul comisiei, doamna Por. Mulțumesc, domnule președinte. domnule președinte. Comisia Europeană este încântată să constate că vă implicați pe un, într-un subiect așa de important, cum ar fi cel al strategiei care în domeniul aviației adoptat de Comisia Europeană. Ne bucurăm de asemenea că, să vedem că membrii acestei comisii sunt gata să aibă în vedere impactul industriei aeronautice asupra economiei europene. Acesta a fost de altfel primul punct în comunicarea făcută de comisie și continuă să rămână unul dintre cele mai importante puncte pe care vrem să le scoatem în evidență. Vrem să vedem cum va fi dus mai departe acest text de membrii acestei comisii pentru uh, raportul TRAN. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. În încheierea discuției propun să-i dăm cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că există aspecte controversate Implicarea colegilor, în special a raportorilor din umbră, este una destul de clară, așa că mă bucur să voi fi bucuros să primesc amendamente din partea lor și uh, sper să avem un raport foarte bun până la final. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Să vă reamintesc calendarul. Termenul de depunere a amendamentelor este 6 septembrie orele 12, votul în Envi pe 29, în Comisia Tran pe 10 noiembrie și uh, în votul în plenar în decembrie. Putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Decizia Consiliului privind concluzia, concluziile referitoare la semnarea numele UE acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției Cadru ONU asupra schimbărilor climatice. Discutăm acest punct în preună cu aspecte referitoare la conferința ONU din 2016 privind schimbările climatice, COP22 de la Marrakesh. Deci avem o discuție în comun la punctul 8 raportor sunt chiar eu și o să încep imediat să mă refer la acest subiect în italiană. Vreau să vă reamintesc că acordul de la Paris prezintă un rezultat extrem de important în lupta împotriva schimbărilor climatice, reprezintă un acord ambițios, echilibrat, egal și cu efecte juridice obligatorii. Uniunea Europeană a jucat un rol cheie în conchiderea acestui acord. Pe scurt, niște aspecte pe care le cunoșteți pe toți. Iată care sunt termenii acordului. Un obiectiv pe termen lung pentru a limita schimbările climatice la maxim 2 grade față de epoca preindustrială. Evident că trebuie să introducem un mecanism dinamic care permite să facem un inventar al situației pentru a putea consolida lucrurile și pentru a avea un bilanț global al nivelului de emisii și, în special, o participare pe scară largă a tuturor țărilor care reprezintă o noutate față de acordurile anterioare, având în vedere că Acordul de la Paris a implicat toate țările mari emițătoare de poluanți și nu doar o parte dintre acestea. Astăzi ne ocupăm de propunerea de ratificare a acordului de la Paris și aș vrea să vă spun că acordul a fost semnat de Comisie și Consiliul în numele Uniunii Europene, fiecare dintre cele 28 de state membre, pe durata ceremoniei de semnare care a avut loc uh, în aprilie anul acesta la New York. Acordul intră în vigoare în 30 ale lunii succesive, după luna în care cel puțin 55% din părțile la convenție, care reprezintă 55% din emisiile mondiale de gaze cu efect de seră, vor fi depus la nivelul ONU instrumentele de ratificare și acceptare și aprobare sau aderare. Până în prezent, 178 de state au semnat acordul de la Paris și 26 de state au depus instrumentele de ratificare. Prin urmare, vorbim despre un proces care evoluează lent, dar evoluează. În interiorul Uniunii Europene există trei țări care au completat procesul național de ratificare, Franța, Ungaria și Austria. Însă n-au depus instrumentele la ONU, așteptând ca și alte țări să facă acest lucru, toate statele membre UE. Până în prezent, cei care au depus instrumentele de ratificare reprezintă 1% din nivelul de emisii globale, prin urmare este vorba doar de țări mici. Cele mari sunt Norvegia, Peru, Camerun și Corea de Nord. Acordul de la Paris trebuie să poată intra în vigoare în 2016 și cred că trebuie să facem cu toții un efort în acest sens. Este de neconceput ca acordul de uh, la Paris să intre în vigoare fără UE ca semnatar, având în vedere rolul de lider al Uniunii Europene în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. Și cred că e bine să invităm Consiliul și statele membre să adopte măsuri necesare pentru a finaliza procesul de ratificare european și național până la finele lui 2016. Uniunea Europeană și statele membre au comunicat pe 6 martie 2015 contribuțiile prevăzute la nivel național, reluând elementele indicate în Consiliul European din octombrie 2014. Uniunea și-a fixat un obiectiv ambițios de reducere a nivelului de emisii de gaze cu efect de seră de cel puțin 40% până în 2030. În concluzie, consider că decizia de ratificare a acordurilor adoptată în cadrul negocierilor UNFCCC va transmite un semnal clar referitor la rolul de lider al Uniunii și a statelor membre și a eforturilor continue de cum abordarea provocărilor legate de schimbările climatice la nivel național. Intrarea în vigoare a acordului de la Paris este o prioritate esențială a Uniunii Europene și de aceea vă rog să-mi susțineți cererea de adoptare cât mai rapidă la nivelul Consiliului a măsurilor necesare pentru definirea pozițiilor în vederea ratificării acordului de la Paris, alături de procese paralele de ratificare naționale ale statelor membre pentru a putea finaliza procesul de ratificare al Uniunii și pentru a depune la ONU instrumentele înainte de finele lui 2016. Trecem acum la discuția comună și aș vrea să dau cuvântul colegilor care sunt co-sponsori ai rezoluției pentru COP22 de la Marrakech. Începem cu Gilles Parnier. Président, chers collègues. Domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Domnule președinte, așa cum a spus în prezentarea dumneavoastră, a trecut 9 luni de la COP21 de la Paris și a fost suficient timp ca în Europeană și uh, statele sale membre să treacă de la vorbe la fapte. Ca raportor privind rezoluția noastră în ceea ce privește COP21, constat că aceste întârzieri în procesul de ratificare la nivel național sunt îngrijorătoare. Eu sunt foarte îngrijorat, mai ales că într-o serie de state membre ale Uniunii Europene există legislații în vigoare care nu se îndreaptă în direcția bună nu e deloc direcția pe care au promis-o guvernele acestor state. Și nu e vorba de state neînsemnate, e vorba de state importante care încă nu sunt în stare să comunice un calendar pentru a se îndepărta de industria cărbunelui care produce foarte mari emisii de gaze cu efectele sale pe continentul nostru trebuie ca cel puțin 55 de state să ratifice acest, acest protocol și să reprezinte 55% din producția de gaze de efect de seră, dar nu suntem deloc aproape de aceste cifre pentru că statele pe care le-ați menționat, care au demarat acest uh, um, proces nu reprezintă decât uh, mai puțin de 2% din uh, emisiile globale de gaze cu efecte de seră. Așadar, este o chestiune urgentă astfel încât uh, să putem să, um, înainte de 7 noiembrie, înainte de convenția de la Marrakesh, înainte de această dată, cei care s-au mobilizat la Paris să treacă și la fapte pare așadar anormal să existe această nesemnare a acordului în rândul primilor șapte emițători, uh, China, Statele Unite, India, Rusia și în uh, Europa, printre ele. O să depun în acest sens un uh, amendament în cadrul rezoluției, astfel încât Uniunea Europeană ca atare să ratifice uh, Um, acordul de la Paris, să nu aștepte ca toate statele membre să fie capabile să o facă. Ieri m-am întâlnit cu președinta um, COP21, am vorbit, de fapt, că la telefon cu Segolen Royal și s-a spus că nu este din punct de vedere juridic nevoie să se aștepte ratificarea de către statele membre pentru ca Uniunea Europeană să ratifice ea. Deci, uh, așa cum a amintit uh, Adinaur, președintele la VIA, cred și eu că trebuie să fim în continuare un motor. Instituțiile noastre europene trebuie să dea un exemplu. Vom avea um, această rezoluție care um, probabil că va fi votată în cadrul primei plenare din octombrie. Trebuie așadar să marcăm momentul, iar această plenară din octombrie trebuie să fie una de referință, iar Consiliul European să poată uh, să ia rapid uh, o decizie împreună cu noi și Comisia Europeană cu privire la uh, semnarea, la ratificarea acestui protocol. În plus, i-am cerut președintelui Martin Schulz să profite de această ocazie, de această plenară, pentru a o invita pe doamna Segolen Royal, care este președintă la COP21, uh, ca să ia cuvântul. De asemenea, domnule președinte, aș vrea să mă refer la cea de-a doua rezoluție cu privire la pregătirea COP22. Sunt uh, mai multe amendamente pe care le-am consemnat uh, împreună cu colegul Giorane um, și cu Simona Bonafé, Vreau ca niște subiecte esențiale să fie tratate în această rezoluție. Menționez aici crearea unor um, mijloace de finanțare inovatoare pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, cum ar fi crearea unei um, taxe privind uh, tranzacțiile financiare, de asemenea uh, un preț minim pentru uh, cotele de carbon, apoi o instaurare a unei economii circulare adevărate și utilizarea energiilor regenerabile sunt provocări care trebuie recunoscute dacă vrem o societate care să producă mai puțin carbon și apoi susținerea o îndepărtare de energiile fosile și apoi intensificarea eforturilor de reducere a emisiilor uh, produse de sectoarele transportului, de exemplu, pentru a atinge obiectivul din 2020-2030. De asemenea, angajamentul de a acorda 100 de miliarde de dolari um, pe an pentru statele care se um, alătură fondului verde, apoi um, sprijinirea energiilor regenerabile în zone Uh, cum ar fi Africa, unde potențialul este foarte mare, dar nu este exploatat, și, în sfârșit, uh, impactul schimbărilor climatice asupra migrației și recunoașterea la nivel internațional a statului uh, de refugiat climatic. Iată, o, șapte priorități pe care vrem să le apărăm în perspectiva COP22 de la Marrakech. Este vorba, de asemenea, în cadrul unor de, dintre aceste priorități și de nevoia ca o legislație europeană să fie pusă în vigoare în acest sens și asta pe termen scurt um, în cadrul um, um, anilor 2016-2017. Mulțumesc foarte mult. Peter Lise. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește ratificarea acordului de la Paris, vreau doar să susțin uh, succint cele spuse de Giovanni Lavia și aș dori să le mulțumesc celorlalte grupuri politice că au fost de acord cu această procedură, pentru că astfel putem să ne asigurăm că Parlamentul European creează foarte rapid uh, premizele pentru ratificare. Vis-a-vis -vis de rezoluția de la Marrakesh, pentru care sunt responsabil din partea PP, este important ca această rezoluție să fie susținută cu un consens cât mai mare posibil, deci transpartinic și uh, de mai multe comisii parlamentare. Și aș dori să uh, vă supun atenției și recomandările elaborate de Comisia pentru Transport de către colegii de acolo, care sunt de asemenea susținute transpartinic. La Paris s-au făcut uh, progrese extraordinare, a fost o măiestrie diplomatică ce s-a întâmplat acolo, sub președinția franceză, cu ajutorul multor altora. Însă sigur că trebuie să fim conștienți de faptul că eforturile care au fost făcute la Paris nu sunt suficiente pentru atingerea dezideratului de două grade și de aceea cred că aceasta este întrebarea cheie, cum anume putem să ne apropiem de acest obiectiv. E cam greu să vorbim, să vorbesc acum de 1,5 grade, sigur că ar fi de dorit, dar dacă nici măcar nu ne aflăm în apropierea obiectivului de 2 grade, cred că ar trebui să vorbim mai întâi de acțiuni concrete și lucrurile funcționează doar dacă facem eforturi comune, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană singură nu va putea face acest lucru. Sigur că Uniunea Europeană trebuie să fie dispusă să uh, depășească angajamentele uh, de până acum, dar uh, n-ar avea niciun efect politic dacă nu agrem lucrurile și cu ceilalți parteneri. De aceea va trebui să vedem ce va fi posibil după alegerile um, din Statele Unite. Cu Donald Trump lucrurile ar fi foarte dificile, dar dacă câștigă Clinton putem reveni cu negocierile și în China se mișcă lucrurile, de aceea aș dori să susțin acele amendamente care fac trimitere la acest proces internațional. O, o majorare a obiectivelor sau obiective mai ambițioase doar la nivel european vor fi greu de impus uh, PP-ului. De aceea trebuie să acționăm la nivel internațional și să aplicăm un mic, un instrumentar uh, cât se poate de judicios uh, în Uniunea Europeană pentru a găsi un echilibru. Sigur că ar fi de dorit să creem uh, un statut juridic singular, dar consecințele nu pot fi prevăzute, de aceea aș dori să rămânem la, în situația actuală sau să susținem textul alternativ propus de Judy Gerling prin amendamentul 171. Dar dacă facem altceva și venim cu solicitări suplimentare, vor fi greu de aparat în plen. Procedura care vizează elaborarea acestei rezoluții este un pic nefericită pentru că avem un calendar foarte strâns. mi aș mi fi dorit să avem uh, ocazia să discutăm mai intens uh, eventuale compromisuri pentru că săptămâna viitoare se pare că nu vor fi prezentate termenul de depunere a amendamentelor, parcă este deja în această seară, nu? și de aceea pledez pentru o amânare a acestui termen pentru că abia ne-am reîntors din vacanță și ne confruntam cu acest termen foarte strâns și de aceea aș apela la dumneavoastră, domnule președinte, și la secretariat pentru a vedea dacă ne putea <clears throat> amâna acest vot până luni pentru a putea măcar discuta despre voturi separate, voturi pe părți pentru că s-ar putea ca anumite amendamente să poată fi eliminate astfel. Deci asta ar fi propunerea mea concretă. Și pe final, un punct care pentru mine este important. Grupul PPE dorește să evite de la delocalizarea carbonului, dar uh, dorim cu toate acestea o politică climatică ambițioasă și am elaborat o poziție comună cu colegii din Comisia pentru Transporturi, unde responsabil a fost Ivo Belet. Uh, vrem ca, în special în sectorul clădirilor, să se facă mai mari eforturi, ceea ce se poate realiza prin uh, directiva cu privire la eficiența energetică care uh, Uh, cu, va fi prezentată de Comisie în scurt timp. Parlamentul a solicitat o eficiență energetică de 40%, Consiliul de 27% până acum. Cifrele sunt uh, destul de îndepărtate și nici PP nu prea susține uh, cifra de 40. De aceea am formulat uh, amendamentul 122 care ar putea constitui un compromis aici pentru întregul Parlament și care ar putea să convingă poate și uh, cealaltă instituție parteneră să um, se miște puțin în sus. Prin creșterea eficienței energetice este posibilă o politică eficientă în domeniul energiei și, simultan, evitarea delocalizării carbonului. Asanarea clădirilor din punct de vedere energetic va, va, va avea mai degrabă o contribuție la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. De aceea cred că ar fi bine dacă am fi maleabil aici, 27% e poate prea puțin, 40% pentru PPE și celelalte instituții este prea mult. De aceea, noi în compromisul nostru propunem cel puțin 30%, însă cu perspectiva de a merge până la 40%. Și m-aș bucura dacă și ceilalți colegi ar putea susține aceste uh, amendamente. Vă mulțumim foarte mult. Acum, domnule Gărlin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu am să spun prea multe, pentru că cred că suntem cu toții în mare măsură de acord cu privire la importanța ratificării de către Uniunea Europeană din propria experiență, din statul meu membru, unde, mă rog, toți știu că situația este puțin diferite, știu din propria experiență, mă rog, noi încercăm să mergem înainte, parte din acest um, um, mecanism și dacă ne uităm la um, politica de, privind uh, clima guvernului britanic, este chiar mai ambițioasă decât uh, ce s-a convenit la uh, Paris. Deci nu trebuie să fie alte motive pentru care guvernul britanic să nu vrea să ratifice, în afară de cele politice pentru care nu pot să mă pronunț aici. Acum, este o chestiune administrativă, nu știu dacă putem să o rezolvăm noi. Sunt interesată să aflu ce a spus um, Gil, că trebuie să vedem care este perspectiva lui Segolene Ronald despre legalitatea uh, de a ratifica fără ca statele membre să o facă bun, poate că e legal, dar are sens, e rezonabil. Trebuie să ne gândim că un vot în Parlament în favoarea ratificării este responsabilitatea noastră și acest lucru trebuie să fie făcut și să continuăm pe linia aceasta. Nu vreau să mă um, acces prea mult pe ratificarea statului membru fiecare în parte. Sigur că este important pentru că sau până la urmă Uniunea Europeană a fost uh, unul dintre factorii decisivi la acordul de la Paris și până la urmă nu a ratificat, dar acum nu mi-am luat încă o decizie cu privire la împărțirea efortului și poate că e de înțeles în acest context că unele state membre, mai ales cele mai mari, nu vor să semneze până când nu nu își văd interesele și angajamentele în această decizie um, mai cuprinzătoare. Oricum, sunt de acord cu raportul dumneavoastră, cu tot ce conține acesta și trebuie să încurajăm ratificarea, dar să nu facem din asta prea mult, pentru că nu e chiar atât uh, de mare um, obiectiv. Oricum, ne îndreptăm către um, ratificarea acestui acord. Deci, până la urmă, din punctul meu de vedere, este o chestiune legată de formalități și atât. Acum, legat de cel de-al doilea raport, sunt de acord cu Peter că este o problemă dificilă și cu sincronizarea. Așa se întâmplă mereu cu rezoluție în ceea ce privește uh, clima, că nu e niciodată suficient de mult timp, mereu se întâmplă la sfârșitul uh, toamnei, începutul iernii, vin după vacanța de vară, cam asta e situația Parcă sunt cam uh, prea mm, filozofă astăzi. Dar trebuie să um, încercăm să ne mobilizăm, să venim cu niște um, amendamente, niște compromisuri rezonabile, nu văd unde ar fi problema. Um, suntem cam pe aceeași undă, mai sunt și câteva disonanțe uh, minore, dar cred că putem ajunge la un uh, compromis. Eu aș vrea să avem o rezoluție simplă, concisă, să nu introducem prea multe subiecte, să ne concentrăm pe ceea ce vrem să facem în Maroc. Nu este acum ocazia în care fiecare să își aducă subiectul preferat să le includă în această rezoluție. Să ne să rămânem la subiect. Mulțumim foarte mult. Acum domnul Gerblandi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă concentrez în mod deosebit pe gestionarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru că este o chestiune care mă preocupă. Sigur, există un scenariu foarte optimist în care Uniunea Europeană are o economie din ce în ce mai puternică, datorită unui accent mai mare pe o economie cu emisii scăzute de carbon, dar mai este și scenariul invers, negativ, în care tranziția către această economie cu reducere scăzut, cu emisii scăzute de um, carbon se, va, se întâmplă târziu și abrupt și mă tem că în acest moment încă nu gestionăm acest lucru cum trebuie și s-ar putea să ajungem la acest scenariu negativ. V-aș atrage atenția asupra unui raport publicat în februarie anul acesta de către uh, Consiliul uh, pentru Risc Sistemic European. Era vorba de un raport publicat la două luni după Paris și care n-a atras uh, prea multă atenție, însă este unul foarte important în care se descriu aceste două scenarii și pericolele imense legate de această trecere mm, abruptă. O problemă ar fi legată de faptul că riscurile sistemice legate de piețele financiare, de uh, evaluarea bunurilor cu um, intensitate mare legată de carbon și în acest sens am venit cu două propuneri în această rezoluție. În primul rând să cerem Comisiei Europene să evalueze și mai mult potențialul risc uh, sistemic uh, asociat cu o astfel de tranziție abruptă și, de asemenea, să examineze măsuri care ar putea să fie luate pentru evitarea acestor riscuri și o măsură concretă, una, prima măsură concretă pe care o solicită Comisia este să pregătească o strategie uh, pentru Uniunea Europeană cu emisii uh, zero la mijlocul secolului uitându-se la modalități de ajungere acolo. Știu că sună foarte tehnic și cumva îndepărtat, dar este esențial pentru că luăm hotărâri, însă multe chestiuni concrete sunt amânate la nesfârșit. Și conform experților, acest lucru ar putea să duce la riscuri foarte ridicate, la pierderi financiare enorme pe care s-ar putea să nu le putem suporta. Aș dori așadar să vă atrag atenția asupra acestor două chestiuni pe care le-am înaintat ca amendamente și sper că Comisia va putea să vină um, în, în um, răspunsul acestora. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Eichhardt. Vă mulțumesc foarte mult. Referitor la ratificarea acordului de la Paris, cred că este un pic mai important decât uh, spune că este Julie Gerling pentru Europa este o chestiune foarte sensibilă, foarte politică. Noi ne erijăm în lideri mondiali în ceea ce privește politicile climatice și apoi nici măcar nu suntem în prima rundă de state care ratifică pentru a se asigura că intră în vigoare. Pe ce să zic, e rușinos pentru uh, Uniunea Europeană. Și mă bucur că Comisia a venit cu propunerea foarte prompt după ce Domnul Juncker a fost uh, în Japonia la G8, G7 și probabil s-a reamintit că un european ar trebui să se miște mai repede. Așa că și-a pus Comisia la treabă și mă bucur de asemenea că cel puțin Parlamentul poate să-și facă treaba rapid și de aceea suntem uh, foarte mult în uh, favoarea încredințării acestei activități către domnul Lavia, pentru că știm că va fi rapid. Nu zic acum că fiecare raport pe care o să redactați va fi rapid, dar cel puțin asta va fi. Însă, sigur, problema este legată de statele membre. Știm că Regatul Unit a spus că o să facem cât se poate de repede. Asta nu înseamnă mare lucru. Cât se poate de repede este o sintagmă pe care putem să o folosim foarte mult. Cineva, nu știu, era o anecdotă, cineva a spus că o să fiu milionar cât se poate de repede. S-ar putea să dureze ceva. Apoi eh, știm că săptămâna viitoare mm, China și Statele Unite vor anunța ratificarea anul acesta Brazilia o să facă același lucru, deci ne îndreptăm către atingerea uh, țintelor 55 de state, 55%, dar care sunt perspectivele în Uniunea Europeană ca statele membre ale Uniunii Europene să uh, fie deja de acord anul acesta. Vreau să știu așadar care sunt uh, evoluțiile în diferitele state membre și vreau să știu dacă sunt anumite state care ar trebui să primească un stimul în plus. Ar fi util, poate am putea să contribuim și noi, pentru că știm că unele se mișcă mai repede decât altele. Și știm de asemenea că atunci când există o voință politică, statele se pot mișca mai repede. Poate cu excepția Belgiei, care va trebui să treacă prin multe parlamente regionale și așa mai departe, dar și acolo unde există o voință și în cadrul parlamentelor regionale există uh, unde vrea se poate. De asemenea, în ceea ce privește uh, conferința de la Marrakesh, trebuie să fim foarte clari că aceasta trebuie să fie o conferință mm, climatică pentru măsurile dinainte de 2000 30, pentru că, înainte de 2020, pentru că se pare că s-a pierdut din vedere mă, și perioada aceasta. Poate că Uniunea Europeană ar putea să fie un pic mai fermă. Noi mereu, mm, mereu ne referim la um, legislația existentă care se referă la măsurile dinainte de uh, 2020, am aduc aminte că și activitatea din cadrul OACI um, era încadrată um, în măsurile dinainte de 2020, dar sper că acum, aflând ce se întâmplă la nivel de OACI, acel alineat, acel paragraf va fi șters din declarațiile comisiei. Dar, oricum, noi trebuie să nu pierdem din vedere și această perioadă, pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă, trebuie să fim foarte sinceri, există uh, Uh, planuri legate de aceste contribuții um, preconizate, stabilite la nivel național, dar care nu sunt suficiente pentru Paris. Pur și simplu nu ajung. Nu ne mai trebuie și alte cercetări în care, în care să află niște indicații și mai clare. Deci vreau să îndemn Comisia să vină cu uh, niște uh, contribuții stabilite um, care să meargă mai departe decât cele estimate, cele preconizate, pentru că dacă Știm că aceste contribuții actuale nu sunt uh, de ajuns și că trebuie să ne accelerăm eforturile. Păi dacă Uniunea Europeană nu face asta, ce țară o să facă? E un lucru foarte important de menționat și chiar cred că Comisia ar trebui să um, pornească acest uh, demers. De asemenea, cred că în ceea ce privește comunicarea privind uh, foaia de parcurs pentru 2050, privind emisiile reduse de carbon, este deja depășită pur și simplu. Știm cu toții că acea foaie de parcurs uh, își propune minus 80% până în 2050. Este um, partea uh, scăzută a scenariului cu 2 grade. Acum discutăm Um, un scenariu mai ambițios după Paris, deci trebuie ca Comisia să vină cu o faie de parcurs actualizată. Vreau să știu de la Comisie când o să vină cu acest uh, proiect și sper că nu ne spune că o să vină Comisia următoare, pentru că asta înseamnă că ar fi un semnal foarte clar că Comisia la Paris ne spune lucruri importante despre uh, coaliții interesante, dar nu vrea să facă ce trebuie acasă. Și încă un lucru, referitor la amendamentul 1.22 al lui Peter Lise. Îmi pare rău, Peter, dar deja ai pierdut bătălia asta de mai multe ori. O majoritate din acest forum este în favoarea uh, țintei de eficiență energetică de 40%. Ai încercat să faci într-un aport litre, ai pierdut și acum încerci și aici. Bun, eu îți admir perseverența, dar te rog, nu prea este logic să ceri acestei comisii să-ți urmeze amendamentul de a da pași înapoi de la poziția din plenară care era chiar înainte de uh, vacanța de vară în raportul ITRE. Deci vrem această țintă privind eficiența eficientă eficiență energetică de 40% și um, nu mi se pare Uh, nu știu, poate poți să găsești tu o, o cale între PPE și restul formului, dar până acum nu se poate face o majoritate fără PPE și uneori mă cam bucur acest lucru. Mulțumim foarte mult. Domnul Afronte, vrea să ia cuvântul? Beh, sulla, ratifica... Mulțumesc. În ceea ce privește ratificarea, nu pot decât să reiau invitația formulată de președinte în sensul că e necesară și trebuie să aibă loc cât mai repede. Nu sunt de acord cu ceea ce a spus un coleg în sensul că nu ar fi urgent, pentru că caracterul urgent există. Nu știu dacă din punct de vedere formal statele membre trebuie să aștepte întâi ratificarea UE sau pot să se um, pot să acționeze autonom, fie pentru a da un semnal, fie pentru a face ca el să intre în vigoare cât mai repede. În ultimele luni au apărut noi publicații științifice care folosesc modele diferite decât IPCC, care nu sunt uh, modele liniare și care respectă mai mult caracterul naturii, unde nimic nu este liniar și aceste modele neliniare sunt uh, preocupante pentru că sunt, uh, arată care este viteza cu care intervin aceste schimbări. De aceea, nu cred că Iată, noi um, avem nevoie de timp pentru a aduna semnături și pentru a pune în aplicare ce s-a decis, în timp ce afară lucrurile se mișcă mult mai repede în natură. Eu cred că am avut de-a face cu un raport bun, dar uh, iată că există și 200 de amendamente care nu fac decât să sublinieze interesul vis-a-vis -vis de această temă care vizează pe toată lumea, dar uh, și până la urmă aproape toate comisiile de specialitate. N-am înțeles uh, dacă va trebui acum să așteptăm amendamentele de compromis și cum ne vor parveni, ținând cont că termenul expiră săptămâna viitoare. Vom lucra așadar la amendamente, așa cum o vor face toți. Pentru noi însă este un pic uh, critic acest mainstream care privește poate toate grupurile politice, cu excepția celui de-al nostru, în sensul că această încredere în grupul ETS există, în timp ce noi nu credem în el, pentru că n-a funcționat nici până acum. Acum, iată că se încearcă extinderea sa la piețe globale. Eu cred că reducerea emisiilor care a avut loc este consecința crizei economice sau datorită sectorului energetic care se bazează mai mult pe energii regenerabile, dar nici de cum mecanismul ETS. Datorită acestui ETS avem sectoare industriale care depășesc emisiile prevăzute și care duc la depășiri care pot fi utilizate de statele membre pentru a ameliora consecințele acestor emisii. Cred că mai eficient ar fi să încercăm să că simt potențialul de economisire și de eficiență energetică pentru sectoarele industriale și să decim obiective obligatorii, precum am făcut-o în cazul procentului de energii regenerabile. Extinderea acestei piețe la nivel global riscă să fie utilă doar pieței însăși, pentru că iată că nu se face decât generarea în continuare, dar nu evitarea emisiilor renuiesc și invitația deja făcută de a acorda o atenție sporită emisiilor care provin din creșterea intensivă a animalelor, care par uh, marginale, dar din punct de vedere a cifrelor sunt preocupante și aici s-ar putea interveni și cu campanii informaționale care ar putea avea efecte interesante. Însă tema este marginală, dar uh, noi ar trebui totuși să o avem în vedere pentru a putea atinge obiectivul la care cu toții sperăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Branden. Uh, thank you, Chair. Um, I just thought take the opportunity to... Am să profit de această ocazie pentru a atrage atenția asupra unuia dintre aspectele mai curioase ale dezbatere cu privire la schimbările climatice. Sigur, anumite sectoare industriale care produc mai multe emisii au beneficiat de atenția cuvenită, dar mai există și alte sectoare care produc emisii și care oarecum dispar sub radar. În special agricultura și uh, utilizarea terenurilor. Modul în care utilizăm terenurile poate avea o contribuție semnificativă la emisii și dacă ne îmbunătățim uh, utilizarea agricolă și a terenurilor în general, putem aborda mai bine emisiile. Poate că este un domeniu care nu este la fel de atractiv, uh, nu suscită la fel de mult interes, însă calitatea solului dacă va avea un conținut organic ridicat, va putea capta mai mult carbon. E o chestiune simplă și am putea face mai multe în acest sens. Însă discuțiile care au loc în jurul agriculturii și a utilizării terenurilor nu suscită la fel de mult interes. Cred că um, ar trebui să încercăm să prioritizăm și acest lucru. Unul din lucrurile bune care rezultă și din discuțiile de Paris este acela că silvicultura are un rol esențial, deci iată tot legat de utilizarea terenurilor. Dar 10-20% din emisiile noastre sunt uh, compensate de păduri prin sequestrarea carbonului. Dacă am putea folosi mai puțin lemn, am putea se capta mai mult carbon. Deci, dacă construcțiile noastre s-ar realiza mai mult din lemn și mai puțin din beton și metal, atunci am putea capta mai mult carbon, pentru că, iată, și construcțiile din lemn captează emisiile. Eu cred că nu e târziu să impunem acest lucru pe ordinea de zi pentru că ar putea avea o contribuție semnificativă în bătălia împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult! Înainte de încheierea dezbaterii noastre, dau cuvântul Comisiei. Doamna Bartran, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Bună dimineața, stimați deputați! Este o plăcere să mă aflu aici și să văd cât de bogată este participarea la această dezbatere pe marginea proiectului de rezoluție și, și a ratificării acordului. 202 amendamente este un număr impresionant. Aș dori să mă refer la trei puncte. În primul rând, fără îndoială, Paris a reprezentat o etapă importantă și trebuie privit ca un succes în negocierile multilaterale. Apoi, Comisia a revenit cu o comunicare cu privire la drumul de după Paris, uh, deja în primăvară, în care se atrăgea atenția asupra nevoii ratificării, urmate concluzii ale Consiliului în care se saluta comunicarea Comisiei și se sublinia nevoia ca UE și statele membre să ratifice cât se poate de rapid acest acord pentru ca el să poată intra cât mai rapid în vigoare. Cred că ceea ce s-a întâmplat între acel punct și data de astăzi ar trebui să fie dovada că Comisia rămâne angajată în a facilita cu toate capacitățile de care dispune o ratificare cât mai rapidă și de a colabora cu toate instituțiile și statele membre pentru ca acest lucru să se și întâmple. Revenind la întrebările domnului Eichhout cu privire la diferitele state membre și abordările lor, există cerințe constituționale pe care anumite state membre trebuie să le îndeplinească și acum pot să vă spun că toate 28 de toate cele 28 de state membre nu vor fi gata cu acest demers până la finele lui 2016. Este o realitate care trebuie reflectată și în comunicarea noastră externă și în comunicarea cu partenerii noștri și necesită de asemenea și o reflecție politică pentru a vedea ce se poate face pentru a urgenta procesele de la nivel național. Al doilea punct se referă la evoluțiile internaționale care sporesc presiunea. Cu ocazia K20 ne așteptăm ca atât China cât și Statele Unite să își anunțe instrumentele de agreere a tratatului de la Paris. Există estimări că 49 de părți contractante au indicat că vor putea ratifica acest acord înainte de Marrakesh. Și asta ar um, însuma peste 55% din uh, emisiile globale. În această privință trebuie să fim încrezitori și coerenți, spunând că ratificarea reprezintă un pas important înainte arată hotărârea de la nivel global de a implementa acordul de la Paris. <clears throat> Însă, ratificarea și contribuțiile naționale nu vor fi suficiente. Trebuie să facem mai mult pentru a atinge obiectivele la care ne-am angajat. Prin uh, măsuri la nivel național această transformare are loc. Și aici uh, sunt mândră să spun că Uniunea Europeană, la nivel european, are un rol de lider. Cu pachetul nostru legislativ, cu activități la nivel de Uniune, vom putea să atingem obiectivul de 40, indiferent de fapt dacă vom fi ratificați sau și depus ratificările până la finele lui 2016. În ceea ce privește strategiile până la mijlocul uh, uh, secolului. Până în 2020 s-a prevăzut înaintarea de astfel de strategii conform acordului de la Paris. UE are o foaie de parcurs pentru 2050 care este bazată pe modele econometrice foarte sofisticate și Vom uh, reveni, evident, și cu o actualizare a acestei strategii până la mijlocul secolului. IPCC, de asemenea, a fost invitat să vină cu un nou studiu până la finele lui 2018, cu ocazia primului dialog de facilitare pentru a reflecta evoluțiile dintre timp. Nu există un model uh, Uh, încă pentru a vedea ce trebuie făcut pentru a avea o creștere zero la nivelul temperaturilor globale. Iată deci că trebuie să îi lăsăm pe actorii implicați să facă planurile de investiții și de transformare necesară pentru a facilita această tranziție. Acestea fiind spuse, aș dori să mulțumesc domnului președinte și Comisiei pentru angajamentul asumat în a avea un proces rapid. Este maniera în care trebuie să avanseze acest proces, este o dovadă de leadership și sper că și la nivelul Consiliului se vor face toate eforturile pentru a vă urma uh, exemplu și aștept cu interes rezultatul votului din comisia dumneavoastră de pe 8 septembrie. Mulțumesc foarte mult! Trebuie doar să vă readuc aminte că în ceea ce privește ratificarea acordului de la Paris, termenul de depunere a amendamentelor doar în engleză va fi mâine la ora 11 și vom vota în cadrul Comisiei ENVI pe 8 septembrie. În ceea ce privește rezoluția de la Marrakesh, conform solicitării colegilor, vom putea extinde termenul pentru voturi pe părți pe, pentru luni 8 și vom uh, vota pe 8 septembrie de asemenea. Votul în plenară este prevăzut pentru prima sesiune din octombrie. Vă mulțumesc foarte mult, am să închei acum acest punct și am să uh, las uh,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 Mă bucur. Comisia Environnement. Nous allons aborder euh, maintenant l'ordre du jour vom, vom discuta despre planul de acțiune al Uniunii Europene împotriva traficului cu specii sălbatice și o să dau de mm, dată cuvântul doamnei Catherine Berder în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe să mă refer la raportul propriu-zis, uh, Există câteva observații referitoare la ce înseamnă acest trafic cu specii sălbatice. Este o activitate sancționată penal de milioane de euro, care este practic făcută de aceiași oameni care se ocupă de traficul cu arme, cu ființe umane Există un nivel de detectare foarte scăzut, iar recompensele financiare ale celor implicați în acest trafic sunt extrem de ridicate. Este o amenințare pentru uh, evoluția și supraviețuirea multor specii de pe planetă, dar în același timp este o amenințare la adresa statului de drept, drepturile omului, comunități globale și ecosistem și contribuie la pierderea biodiversității care subminează capacitatea de a continua viața pe planetă. După implementarea noii comisii, am discutat cu domnul Kainen, Foster, Javo, Poc, Afronti și Stefan Eck și vreau să le mulțumesc public pentru faptul că au dovedit o determinare și o dat de un interes pentru a determina comisia să vină cu un astfel de plan de acțiune, indiferent de partidul pe care îl reprezintă. Am avut întâlniri cu grupuri de interes, cu reprezentanții publicului, lucru care până la urmă a încurajat Comisia să prezinte un plan de acțiune și aș vrea să mulțumesc comisarului Belă și personalului său, care sunt extrem de angajați față de această activitate și care um, au ajutat la elaborarea acestui plan de acțiune. Plan ambițios, însă implementarea acestuia este un element cheie. În raportul meu sprijin planul de acțiune al Comisiei, dar vin cu niște suplimentări pe care o să vi le și prezint pe scurt. Aliniatul 9. Statele membre trebuie să implementeze acest plan de acțiune și să aibă abordare coordonată în toate domeniile relevante. Putem face acest lucru și putem vedea că acest lucru se întâmplă doar dacă avem transparență și o bună raportare din partea statelor membre. Nu este vorba doar despre o politică de mediu drăguță. E o problemă de securitate care necesită acțiuni în domeniul comerțului, justiției, controlului la frontiere, poliției și acoperă multe domenii. Toată lumea știe cum sunt lucrurile cu traficul cu Fildeș. Cifrele pe care le-am auzit ieri, care ne vorbeau despre 30% reducerea populației de elefanți în Africa în ultimii doi ani, eh, ne arată o realitate devastatoare. De aici vorbim și despre plante pe lângă animale, despre flori, plane, plante, tot ceea ce există pe planetă este supus traficului ilegal. La punctul 23 vedeți că există multe activități economice. Uh, apar în industria modei, alimentară, farmaceutică, traficul cu animale de companie. Deci activitățile de companie sunt extrem de numeroase. În raportul meu cer uh, stabilirea unui coordonator pentru traficul cu specii sălbatice. De ce? Pentru că acest plan de acțiune se bazează pe modelul traficului cu ființe umane, pe care îl cunoaștem. Și acolo am constatat că pentru a ne asigura că uh, am reunit activitățile diferitelor directorate pe care le avem în toate domeniile E nevoie de cineva, e nevoie de cineva care să ocupe o poziție clar definită pentru a ne asigura că toate acele uh, că toate rapoartele merg într-un singur loc și că și statele membre pot face acest lucru. Modelul cred că a funcționat foarte bine în ceea ce privește traficul cu ființe umane și cred că ar trebui să repetăm modelul și aici. Statele membre trebuie să abordeze problema corupției și să aloce fonduri suplimentare în acest sens. Vorbim despre o infracțiune extrem de gravă, trebuie să fie recunoscută ca atare, pentru că are impact nu doar asupra comerțului internațional, ci și cel de la nivel european. Și lipsa de expertiză și de resurse la punctele de frontieră duce la multe bunuri și animale care reușesc să treacă frontiera tocmai pentru că cei de la frontieră nu știu ce se întâmplă. Deci trebuie să fie există formare, conștientizare la nivelul tuturor celor care intră în contact pe aceste rute cu produsele respective, pentru că Europa nu este doar o zonă de destinație, ci și de tranzit. Deci corupție la sursă, în zonă de tranzit și pe piețele finale. E nevoie de o bună monitorizare și raportare a oricăror planuri de acțiune pentru a ne asigura că se ating obiectivele stabilite. Statele membre trebuie să elaboreze un plan de acțiune și uh, E bine că avem un plan european, dar trebuie să existe și planul la nivel național și, dacă e posibil, chiar local. Lucru care E mai ușor atunci când ai un coordonator care să gestioneze statele membre și care să le spună politicienilor să facă treabă. În ceea ce privește implementare, Europolul are nevoie de consolidare a resurselor de care dispune. În raportul meu se cere o unitate specială pentru speciile sălbatice la Europol. Fără acest angajament politic, lucrurile nu se vor rezolva. Infracțiunile trebuie să fie incluse în evaluarea infracțiunilor la nivel internațional, ceea ce nu se întâmplă în prezent. Reprezentanții Europol mi-au spus că nu pot acționa aici dacă nu apare în planul de acțiune lucru care trebuie să fie făcut la nivelul Consiliului și a statelor membre. Europolul trebuie deci să primească informațiile necesare de la autoritățile naționale și să fie incluse în programele naționale. Criminalitatea organizată poate fi combătută doar dacă avem o poziție unită și e nevoie de rețele strategice de implementare la nivel european și național. Asta am scris în raport. Sancțiunile. Când ajungem în instanță, trebuie să putem avea niște sancțiuni mai dure decât în prezent. Pentru că există țări care au sancțiuni grave, dar altele nu prea iau în serios treaba. Prin urmare, trebuie să avem, să stabilim un prag minim. Se găsește acest lucru în planul de acțiune, dar trebuie să ne asigurăm că se și implementează și că Parlamentul sprijină intențiile Comisiei în acest sens. Există protecție la nivel internațional și există specii care poate nu fac parte din cadrul CITES. Există multe țări la nivel global care au politici de mediu bune animalele, speciile de plante și așa mai departe sunt protejate în zonele respective, dar odată ce ies din țările respective și ajung în Uniunea Europeană, nu se mai bucură de nicio protecție. Americanii au o lege foarte bună, legea Lacey, și în raportul meu am spus că trebuie să avem și noi ceva de genul acesta, pentru că dacă speciile de animale și plante ajung în UE și nu au protecție CITES, statele membre nu prea pot face mare lucru pentru a pedepsi și sancționa în instanță aceste activități. Deci trebuie să avem o lege similară cu cea a din Statele Unite pentru a putea acționa, pentru că aici sunt sprijinite țările în curs de dezvoltare în lupta împotriva infracțiunilor cu uh, plante, cu specii sălbatice. Traficul este facilitat și de activitatea online Traficul cu specii sălbatice online este folosit de criminalitatea organizată și trebuie să stabilim legăturile cu acest gen de operațiuni și spălarea de bani. Cooperarea în sectorul financiar uh, ar ajuta la protejarea speciilor sălbatice și e ceva foarte ușor de făcut. Știți că numărul de cuvinte este limitat în aceste rapoarte și este un coșmar să trebuiască să reduci din text pentru a te încadra um, bunăstarea animalelor, animalele care au fost uh, salvate din uh, um, mâinile traficanților. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu acestea și trebuie să vedem um, și o listă pozitivă. Să spunem ce este permis, nu doar să spunem ce nu se poate face. Trebuie să avem în vedere și ce fac țările în acest sens. Industria și comerțul. Declarația Buckingham trebuie să o avem în vedere. Am vorbit despre transportatori. Multe dintre aceste elemente au legătură cu transportatorii. Indu- reprezentanții industriei trebuie să semneze codurile de conduită și trebuie să găsim și o definiție pentru traficul cu specii sălbatice. Programul de mediu al ONU face eforturi în acest sens și cred că ar fi bine să avem o definiție clară recunoscută la nivel internațional cu privire la acest tip de trafic, pentru că lucrurile nu sunt prea clare deocamdată. În raportul meu există multe detalii, sunt și altele pe care o să le introduc prin amendamente și vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, ONG-urilor, organizațiilor comerciale și altor tipuri de organizații care ne-au ajutat Vom mai avea și alte reuniuni, sunt sigură că vor veni și alte amendamente și uh, după ce discutăm amendamentele o să venim la timp și cu un raport final în această comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă raportor, pentru aceste explicații. O să dau acum cuvântul raportorilor din umbră, începând cu doamna Petit. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră pentru PPE, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Berder pentru acest excelent proiect de aviz și pentru eforturile pe care le-a făcut pentru a redacta textul cu o bună colaborare cu toți cei implicați și, în primul rând, cu noi, raportorii din umbră. Am avut o serie de consultări cu experții și cu ONG-urile și ne-au spus că, după părerea lor, cea mai mare problemă ține de comerțul acesta ilegal cu specii sărbatice pe teritoriul UE. Problema fiind că există state membre care se confruntă cu o lipsă de capacități administrative și anume inspectori și experți. Nu există nici suficient schimb de informații și schimburi transfrontaliere între organele competitive din cadrul statelor membre și, în acest sens, uh, cred că um, ar fi bine să consolidăm acest aspect în raport. Apoi mai avem un articol articolul 19, pe care îl consider extrem de important și care se referă la acordurile comerciale. E un articol realist, satisfăcător. Nu cred că e nevoie să extindem domeniul de aplicare din punct de vedere al PPE-ului. Experiențele pe care le avem în ceea ce privește rezolvarea acestor probleme prin acordurile de cooperare, de exemplu, între Uniunea Europeană și Vietnam, ne arată că aceasta este cea mai bună procedură. E o practică ce trebuie repetată. Deci, articolul 21 se referă la comerțul internațional cu specii sălbatice. E un articol necesar, evident, însă este prezentat astfel încât să dea naștere la probleme de ordin juridic. Acest articol cere să se furnizeze informații referitoare la statutul animalelor în statele de unde provin. Și pentru asta exact servesc listele care sunt redactate în cadrul CITES. Este vorba de liste comune de specii care se aplică oriunde în lume și dacă vrem să depășim acest cadru, stabilit la nivel mondial, este nevoie să deschidem o discuție pe aspectul securității juridice. Doamna raportor s-a concentrat pe aspectele cele mai importante, să uh, oprim acest uh, trafic ilicit cu specii sălbatice, dar eu sper că raportul va fi suficient de clar și că nu va încerca să depășească cadrul stabilit. Felicitări, domnule raportor! Mulțumesc, până domnul președinte. Doamna Meliorare, cuvântul. Auch ich danke der Berichterstatterin. Și eu aș dori să-i mulțumesc uh, colegii noastre raportor pentru acest raport um, echilibrat, dar și ambițios în același timp. Mă bucur că cu colaborarea tuturor grupurilor politice vom putea elabora un raport final care să fie un mesaj împotriva traficului ilegal de uh, animale și plante. Eu cred că fără dorința statelor europene nu putem avea succes, n-am putea decât să eșuăm. În concluziile Consiliului din 20 iunie, planul de acțiune menționat este salutat, dar nu se fac niciun fel de angajamente în ceea ce privește personal sau dotări financiare. Și așa cum a spus și colega mea, acest lucru ar fi extrem de important pentru a contracara comerțul ilicit cu specii. În Germania avem un grup de lucru care se ocupă de această temă și de aceea cred că și importanța acestei teme capătă o, o mai mare importanță și în statele membre și că vom putea face pași înainte. Salut în mod expres faptul și a menționat acest lucru și doamna Berder că ar trebui să Închidem lacunele existente în momentul de față în legislația europeană, după modelul LACIAC din Statele Unite, pentru ca acele specii care ajung în uh, Uniunea Europeană să beneficieze de protecție, chiar dacă nu se află pe lista internațională CITES. De asemenea, reglementările trebuie să fie folosite la modul concret și să fie implementate ca atare în statele membre. La discuția despre acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, de regulă, alte teme sunt în prim plan. De aceea trebuie să solicităm ca în toate acordurile viitoare protecția faunei și florei să-și găsească locul bine meritat. E valabil și pentru acordul care încă se negociază cu Statele Unite, chiar dacă din perspectiva actuală nu cred că vom vota vreodată acest acord. Dar în orice caz, în toate acordurile noastre comerciale ar trebui să facem trimitere la această temă pentru a ne îngriși că animalele și plantele protejate beneficiază în continuare de un nivel înalt de protecție și că vom putea să le vedem și în viitor. Sunt uh, încrezătoare că împreună cu ceilalți raportori din umbră și cu raportoarea vom avea un raport bun. parole, monsieur Mulțumesc, domnul Demeșme, care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. De ani de zile, Parlamentul subliniază că e important să avem un plan de acțiune pentru a combate traficul ilegal cu specii sălbatice. Este adevărat că acest trafic ilegal este extrem de important, are un impact extrem de mare asupra speciilor sălbatice. În 2014, peste 20.000 de elefanți au fost victime ale acestui comerț, de exemplu. Și mai erau și alte specii în aceeași situație. Traficul acesta ilegal are un impact catastrofic. Vorbim despre miliarde de euro care ajung în mâinile organizațiilor teroriste, a infractorilor și de aceea se creează uh, insecuritate și instabilitate. Plus, uh, comerțul cu fildeș a fost, s-a mm, crescut de trei ori din 89. Trebuie să combatem genul acesta de activități infracționale și pentru asta e nevoie de o abordare extrem de clară pentru a garanta securitatea și supraviețuirea acestor pre, eh, specii. Ce poate face Uniunea Europeană? Doamna raportor a spus, trebuie să acționăm astfel încât să putem în sfârșit să eliminăm genul acesta de comerț ilegal cu speciile sălbatice. Planul de acțiune prezentat de comisie la finele lunii februarie este un plan pozitiv. Principala provocare, după părerea mea, este să se garanteze o acțiune eficientă. Trebuie să se aplice planul de acțiuni, trebuie să se supravegheze, trebuie să se aplice legislația existentă. Sunt provocări fundamentale și, evident, raportorul a menționat aici bune, doamna raportor a menționat bune practici. Există bune practici în țara mea și cred că și asta trebuie să și facem, să copiem, să reproducem bunele practici la nivel european. Parlamentul trebuie să dea dovadă de rapiditate, să arate că este gata să implementeze acest plan de acțiune. Trebuie să fim foarte atenți. În acest context, raportul transmite un semnal extrem de important, este un bun punct de pornire, un raport clar, precis, care pune accentul pe diferite elemente extrem de importante. În ceea ce mă privește, voi prezenta o serie de amendamente care îmi vor permite să uh, transmit anumite nuanțe care mă interesează. Mulțumim! Domnul Taylor are acum cuvântul. Oh, thanks very much. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început vreau să vă spun că sunt extrem de încântat de conținutul raportului doamnei Bearder. S-a menționat nevoia de a modifica cadrul legislativ existent pentru a interzice vânzarea de specii protejate în țările de origine, care au fost fie recoltate, fie prinse ilegal într-un stat terț și apoi transferate spre a fi vânzar, vândute în UE. Catherine ne-a spus că n-ar fi rău să reproducem și noi legea Lacey din Statele Unite, lucru cu care sunt în totalitate de acord. Ideea aceasta a fost susținută uh, într-un rap- alt raport al uh, Uniunii Europene și un raport UNODC și alte studii ale ONG-urilor din domeniu. Este esențial ca planul de acțiune UE împotriva traficului cu specii sălbatice să reflecte acest lucru. Accentul în raport se pune pe combaterea corupției extrem de răspândite și pe consolidarea la nivel local, național și regional. Criminalitatea organizată poate fi rezolvată doar dacă avem atât legi cât și sancțiuni dure și care sunt bine puse în aplicare. Propunerea mea este să avem un mecanism robust de acțiune care să garanteze uh, implementarea și finanțarea adecvată pentru care să permită realizarea obiectivelor din planul de acțiune. E bine că vom avea discuții referitoare la îngrijirile care se acordă animalelor care sunt salvate din operațiunile de trafic și ce se întâmplă cu aceste centre pentru animale, cum vor fi ele monitorizate, finanțate, care va fi rolul Europolului și potențialul pentru unitățile pentru uh, combaterea traficului cu specii sălbatice. În ceea ce privește partea comercială, aș vrea ca acordurile comerciale să conțină capitole de dezvoltare durabilă, pentru că Adesea am impresia că includerea aspectelor care țin de animale în acordurile comerciale este o abordare pur teoretică. Eu aș vrea să văd uh, că ne implicăm cu adevărat. Mulțumesc, Catherine, și sperăm să putem continua discuțiile cu acest, pe care le-ați început cu acest raport. Mulțumesc, domnul Lafronte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnule raportor. În ciuda faptului că astfel de rapoarte au un număr limitat de cuvinte, totuși este un text extrem de clar și reflectă toate aspectele care țin de acest subiect extrem de general dar care este însă foarte important și urgent în același timp. Subliniez câteva puncte pe care o să încercăm să le reflectăm apoi în amendamente un punct foarte important este punctul 5 al raportului, unde se vorbește despre campania de sensibilizare pentru a reduce cererea de astfel de produse pe piață. Este un punct esențial pentru că putem vorbi despre legi, sancțiuni, controle, dar dacă reușim să modificăm comportamentul, dacă reușim să modificăm cultura în țările de origine și în țările care importă aceste uh, produse, să le spunem în ghilimele, rezolvăm o problemă extrem de importantă. Din acest punct de vedere, trebuie să se sublinieze un aspect care pare mai puțin important, dar este. Și anume, comportamentul involuntar, neintenționat. Există turiști care pleac, merg în călătorii și după aceea reintră cu, în țările lor cu animale care poate nu știu că sunt specii protejate și cred că ar fi bine să existe campanii de informare, să le spunem turiștilor, iată, dacă mergeți în acea țară, veți găsi astfel de suveniruri, dar acestea sunt ilegale pentru că au la bază specii protejate sau pe cale de dispariție. Deci cred că ar trebui să avem în vedere un tip de campanie de sensibilizare secundar față de ce sugerat de raportare, dar important la rândul său. Apreciem și propunerea de a crea un birou sau un coordonator pentru combaterea traficului ilegal la nivel european Însă vrem să subliniem că există o implementare care e important să se regăsească la nivelul statelor membre. Adesea avem uh, directive bune, strategii bune, de exemplu strategia pentru biodiversitate, care sunt documente care sunt bine făcute, dar care apoi își pierd din valoare când se ajunge la implementarea statelor membre. Deci trebuie să fim foarte atenți, să stimulăm statele membre să facă toate, să implementeze toate acțiunile cerute, pentru că altfel se ajunge la probleme. Pe mine mă preocupă uh, dezechilibru care poate apărea într-un stat și altul, modul în care statele membre abordează problemele și pun la dispoziție resurse financiare și de personal pot crea dezechilibre și acest lucru, evident, creează coridoare pe care pot acționa acești traficanți. Pentru că ei caută întotdeauna locurile unde controlele sunt cele mai slabe, unde eh, implicarea statului este cât mai redusă, pentru a-și putea duce la bun sfârșit activitățile legale. Dacă avem o bună coordonare între statele membre și același nivel de acțiune, evident că bariera pe care vom crea pentru a combate acest gen de trafic va fi mult mai eficientă. La punctul 10 se cere statelor membre să se asigure că aceste structuri responsabile cu implementarea legii trebuie să aibă resurse financiare suficiente. Un aspect foarte important, dar vrem să subliniem că Uniunea Europeană în sine trebuie să aloce fonduri pentru uh, genul acesta de campanie, de luptă În comunicarea Comisiei se vorbește de astfel despre acest lucru, despre fonduri centrale la nivelul Uniunii Europene, care vorbesc, de exemplu, despre AIFA, Fondul pentru Securitatea Internă, Fondul European pentru Dezvoltare, instrumente importante care ar putea fi folosite mai bine. Da, cred că ar trebui să avem și instrumente concrete exact pentru genul acesta de acțiuni. E foarte bună și trimiterea de la punctul 9 la faptul că statele membre trebuie să fie stimulate să aibă planuri de acțiune naționale, astfel încât să avem o aplicare exhaustivă. Deci, încă o dată, da, coordonare, da, um, schimburi de experiențe, dar statele membre trebuie să se implice. Dacă statele membre nu se implică sau dacă se implică în mod uh, dezechilibrat, adică unele mai mult și altele mai puțin, evident că ne vom confrunta cu probleme de aplicare și de aceea e important și subliniez acest lucru, cum se spune și la punctul 5 al raportului, Parlamentul și Consiliul trebuie să primească anual rapoarte scrise referitoare la nivelul de implementare a acestei strategii. E un aspect asupra care vreau să insist pentru că e important să monitorizăm cum se implementează lucrurile la nivelul statelor membre. Care sunt statele unde lucrurile se mișcă și care nu, pentru că să nu ne găsim peste 5 ani, ca și în cazul directivei privind biodiversitatea, și să vedem că obiectivele sunt departe de a fi atinse. Toate acestea în cadrul unei strategii la nivelul Comisiei care ne place și care ne se pare eficientă și un raport foarte bine făcut pe care cred eu că vom putea lucra bine împreună coordonat. Mulțumesc! Parola, Mulțumesc că uh, îi dau acum cuvântul domnului Gerbrandi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să încep uh, prin a-i mulțumi colegii Catherine Bierder pentru raportul excelent și pentru faptul că um, a avut o poziție atât de fermă în legătură cu această chestiune, dar vreau să mulțumesc și Comisiei Europene pentru că atunci când am început eu să dau drumul la acest bulgăre de zăpadă, acum câțiva ani, când am prezentat eu propriul meu plan al Europene pentru a atrage atenția asupra acestei probleme foarte grave, primele reacții nu au fost tocmai uh, promițătoare, însă trebuie să spun că cei de la Comisie uh, au, um, s-au plecat asupra problemei cu destulă fermitate și au venit cu un plan de um, acțiune pentru Uniunea Europeană foarte solid, așa că toate complimentele pentru Comisia Europeană. Noi, cei de la Parlament, ne-am exprimat destul de ferm în legătură cu acest subiect, la fel și Comisia. Și acum ajung la cea de-a treia instituție, Consiliul. Și știm că Consiliul este, de fapt, Consiliul din statele membre și acolo rezidă problema. Este o chestiune care ar trebui să fie tratată la nivel național, pentru că acolo are loc punerea în aplicare, aplicarea legilor, justiția, acolo se organizează toate acestea. Și Trebuie să spun încă o dată că am fost foarte dezamăgit de concluziile Consiliului uh, în cadrul președinției uh, olandeze, cred că în iunie au fost uh, cu privire la acest plan de acțiune al Uniunii Europene. Dacă vă uitați la toate măsurile menționate în planul de acțiune, majoritatea trebuie să fie pusă în aplicare de către statele membre, iar angajamentul lor este mult prea slab pentru a se face ceva concret în acest sens și din nou a reieșit clar ieri că este importantă această chestiune. Nou raport uh, cu privire la elefanții din Africa a arătat că o treime din elefanții din Africa au fost uciși între 2007 și 2014. O, 144 de, mii de elefanți au fost pur și simplu masacrați de către uh, uh, braconieri și încă nu avem toate cifrele și nu e vorba numai de elefanți, tot ce ține de păsări, de creveți și așa mai departe, tot ce uh, mișcă. Sunt foarte dezamăgit, încă o dată vă spun, de atitudinea statelor membre și pentru mine aceasta reprezintă una dintre părțile cele mai importante ale acestui raport, că trebuie să facem în continuare presiune pe statele noastre membre să facă ceea ce ar trebui să facă pentru a salva speciile sălbatice din întreaga lume. Încă o dată, multe mulțumiri Comisiei și cu precădere lui Catherine Bearder și sperăm că vom putea să ne reunim eforturile să facem acest raport chiar și mai puternic decât este deja. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Gerbandi. Îi dau acum cuvântul doamnei Kenba. Ich möchte mich bei Catherine Bühler bedanken und Mulțumesc foarte mult și eu și aș dori să-i mulțumesc lui Catherine Berder și colegilor care au intervenit înaintea mea. Cred că în ultimele două intervenții a rezultat foarte clar despre ce e vorba și care sunt motivele pentru care eșuează statele membre s-au angajat la menținerea biodiversității și, și, și mm, acest lucru nu trebuie să fie ceva doar exprimat în campaniile electorale, ci uh, ceva la care se lucrează zi de zi și cu având fondurile necesare. Trebuie să existe și capacitatea de a pune în aplicare aceste reglementări. Dar, din păcate, nu există suficientă voință politică și nici la nivelul administrațiilor publice. Există alte domenii de politică mai importante și de aceea este mai simplu să faci eh, reduceri de fonduri în acele domenii care nu stau permanent atenția publicului, precum diversitatea eh, speciilor, diversitatea, biodiversitatea. Rezultatul fiind acela că, sigur, avem o legislație bună, dar o aplicare care lasă foarte mult de dorit și, și în acele state membre unde chiar se implementează ceva, controlul este de asemenea slab. De aceea cred că în domeniul comunicării trebuie să facem primul pas, pentru că dacă cetățenii nu înțeleg uh, necesitatea conservării biodiversității și a speciilor, nu va exista nici înțelegerea necesară pentru uh, alocarea de fonduri uh, de la buget pentru acest lucru și pentru faptul că trebuie și implementate regulile și chiar aplicate sancțiuni. Numai dacă cetățeanul înțelege care este problema, va fi dispus să uh, facă ceva împotrivă și să doteze aceste activități cu personalul și cu fondurile necesare. Sigur, uh, la nivelul Comisiei și la nivelul Parlamentului, angajamentul este destul de mare, deși astăzi sunt oarecum puțin uh, um, dezamăgită de prezența în aceste rânduri, dar știu că colegii au și alte angajamente. În, în orice caz, îmi doresc ca presiunea uh, asupra statelor membre să crească. Merci beaucoup, Mulțumesc foarte mult, Ana Cadenbach. Îi dau acum cuvântul reprezentantei Comisiei, doamna mea. Doamnelor și domnilor, europarlamentari, în primul rând, am dorit să mulțumim uh, comisiei dumneavoastră și raportoarei dumneavoastră, precum și tuturor eurodeputaților care și-au adus sprijinul uh, luptei noastre și reunirea eforturilor noastre în lupta împotriva traficului de specii sălbatice, traficului ilegal. Mai multe comisii din Parlamentul European s au plecat asupra acestei chestiuni, la fel cum și mai multe servicii ale Comisiei Europene au făcut-o la fel și mai multe ministere din cadrul statelor membre și datorită acestei uh, hotărâri și acestor eforturi colective putem să luptăm um, eficient împotriva comerțului ilegal cu specii sălbatice. Schimbul de opinii pe care l-ați avut uh, ne permite să um, tragem o serie de idei noi uh, față de cele pe care le-am uh, propus în luna februarie. Sigur, sunt binevenite. Știți că riscurile asociate traficului ilegal cu specii uh, încă mm, sunt valabile. Um, acum două zile, colegii din Olanda au făcut o captură de două tone de produse din, derivate din specii în pericol de dispariție era o serie de produse de la cranii, de mai mulță, iar toate acestea au fost evaluate la 2 milioane um, de euro. Iată încă un exemplu care arată efectele negative ale acestui comerț. Consiliul s-a aplicat și el um, asupra acestei chestiuni și pe 20 iunie a sprijinit planul de acțiune. Va trebui să ne continuăm eforturile în um, aplicarea acestor măsuri. Acest lucru a fost uh, spus de mai mulți eurodeputați astăzi, atât la nivelul uh, statelor membre, atât în uh, cadrul instituției europene, la Europol, Eurojust, iar noi cei de la Comisie intenționăm să facem o monitorizare regulată a punerii în vigoare a planului de acțiune. Vom avea un prim eveniment la începutul anului 2007, dar și un sistem de raportare transparent care să vizeze progresele înfăptuite pe măsură ce trece timpul. Convenția internațională este și ea esențială. Conferința părților la Convenția CITES se va reuni la 24 septembrie și de asemenea vă interesa și ceea ce trebuie să propune un european în acest context, eforturile pe care le putem face în cadrul acordurilor de liber schimb pentru a utiliza ponderea comercială a Uniunii Europene pentru a aduce mai departe cooperarea împotriva traficului de toate felurile, este un lucru foarte important. Apoi tot ce se poate face pentru a se reduce cererea de astfel de uh, produse, de exemplu, în state, în, uh, cum sunt cele din Asia. E bine, noi uh, sprijinim toate campaniile desfășurate în acest sens. Aș mai menționa un lucru. legat de alineatul 21 din raport cu privire la protecția mm, anumitor specii de către state terțe, care ar uh, merge mai departe decât uh, cea prevăzută în CITES și, de asemenea, nevoia de a se redacta o legislație europeană care să reflecte um, legislația europeană. Noi considerăm că cea mai bună modalitate ar fi să ajutăm statele terțe care doresc să enumere Uh, speciile amenințate uh, și uh, care ies din cadrul CITES. Noi am încercat în acest sens să stabilim contact, am fost abordați de state terțe care ne-au explicat că au probleme legate de amenințarea, amenințările aduse unei anumite specii și noi le ajutăm pe aceste state, fie din punct de vedere științific, fie din punct de vedere politic, să pregătească un dosar astfel încât să se acorde în cadrul CITES protecție enumerându-se aceste specii în anexe. Și plecând de aici, să se acorde o protecție care să nu fie doar adresată piețelor europene, ci să aibă o acoperire mult mai largă, una mondială. Și uh, considerăm că sistemul existent uh, uh CITES uh, este bine aplicat și ar putea să fie mai eficient uh, și mai puțin împovărător când vine vorba de procedurile administrative. Încă o dată, vă mulțumesc pentru toată munca făcută până acum și, bineînțeles, vom face o monitorizare, vom vedea ce se întâmplă cu raportul de dată ce este adoptat de către Comisie și de către Parlament. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Doamna Bearder, ca să închidem uh, dezbaterea noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la dezbaterea noastră de astăzi. Al cui telefon sună? Nu mai știu dacă e al meu. Se pare că este al meu. Mereu se întâmplă când uh, vorbești la microfon. Îți sună telefonul. Mă bucur foarte mult uh, să aflu că um, raportul meu se, bună, se bucură de un astfel de sprijin. Mă bucur uh, să am auzit că este sprijin pentru măsurile specifice, cele legate de transparențe, chestiunile cu adevărat uh, grele, și anume implicarea statelor membre, presiunile ca acestea să ia măsuri. Dar, bineînțeles, aceste inițiative implică și finanțare dar mereu finanțarea este partea cea mai grea. În, în, la mine în țară, când s-au făcut reduceri, pe aici s-au făcut cele mai mari reduceri în departamentul nostru și s-a văzut acest lucru în comisia aceasta de multe ori. Însă, punerea în aplicare, sigur, are nevoie de resurse, iar resursele costă. Și trebuie să ne asigurăm că statele membre oferă aceste resurse, pentru că efectele destabilizatoare ale uh, traficului ilegal cu specii ilegale în uh, state, în curs de dezvoltare, duc la fracturi, uh, apar grupuri militante, ceea ce nu face decât să contribuie și la migrație, toată lumea încearcă să rezolve acest, această problemă acum. Deci, trebuie să ne uităm la surse dacă vrem să rezolvăm anumite probleme. Și, uh, de fapt, aici e o serie de probleme interconectate, schimbările climatice și așa mai departe. Face parte și această problemă din acest amestec, iar statele membre trebuie să se ocupe de acest lucru, iar noi trebuie să ne asigurăm că o fac. Mulțumesc pentru sprijin, pentru campaniile de conștientizare pentru că până la urmă, ultima verigă din acest lanț este consumatorul. Trebuie să ne asigurăm că consumatorul știe că atunci când se duce la un magazin de animale și își cumpără o țestoasă sau când ești la un restaurant și mănânci picioare de broască sau te duci la un um, restaurant um, um, chinezesc sau ei un medicament care are ingrediente pe bază de, de animale. E bine, informațiile sunt mai ușor de obținut acum decât în trecut. Acum, această legislație Lacey din Statele Unite, dacă am putea să, inco- să încorporăm, să includem în acordurile comerciale astfel de legislație, e bine, eu știu că CITES uh, face bine ce face pentru animalele care sunt amenințate la nivel global. Într-adevăr, e cam încet, pentru că e nevoie de dovezi științifice pentru a se construi un argument și mai departe, deci trebuie să facă o muncă de teren și mai departe, dar aici eu mă refer la faptul că anumite uh, state care au o specie de animale sau de plante care face parte, fac parte din ecosistemele lor, sunt amenințate în țara lor sau în acea regiune a globului, dar nu sunt amenințate la nivel global, deci nu sunt încadrate în CITES la nivel mondial. Însă, în țara respectivă există o legislație care să protejeze această respectiva specie de animal, de plantă, de ce este. Dar în momentul în care se exportă, uh, există um, efecte negative um, în țara respectivă, dar nu la nivelul întregii populații globale. Deci CITES nu prea poate să intervină acolo. Dar dacă este ilegal în țara respectivă să se facă un export, noi trebuie să respectăm acest lucru și să oprim importurile, să nu se creeze o piață în Uniunea Europeană. Acest lucru trebuie discutat cu Comisia Europeană, trebuie să vină cu o propunere în acest sens și știu că noua Comisie este a venit cu propuneri, nu prea mai vor uh, noi propuneri legislative, însă unor trebuie să vină în întâmpinarea acestor uh, situații trebuie să sprijine aceste guverne când e vorba de politica acestora de mediu și cred că acest lucru trebuie să fie examinat de către noi. Vreau să le mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră și celorlalți cu care am discutat. Trebuie să insist, este vorba de o problemă urgentă. Ne trebuie voință politică la nivelul statelor membre și le a sugera tuturor celor care vă ocupați de această chestiune membrii ai Parlamentului, dacă aveți un ministru al mediului acasă care nu înțelege acest lucru, duceți-l undeva unde sunt amenințate speciile sălbatice, ca să vadă sau mm, duceți copiii mai bine, pentru că aceștia își asculte copiii când ajung acasă, când vă spun că um, i-a amenințat o balenă sau mai știu eu ce. Deci trebuie să facem acest lucru. Avem raportul acesta, avem legislație, putem să ajutăm statele membre când lucrează, eh, comisia când lucrează cu statele membre, dar trebuie să intrăm și noi acolo, pe sub pielea politicienilor din statele membre, să ne asigurăm că iau măsuri, că se regrupează, vedem ce se întâmplă, vrem transparență, vrem coordonare la nivel european, astfel încât să putem cu adevărat eh, rezolva acest eh, abuz absolut îngrozitor asupra mediului nostru înconjurător. Mulțumesc, mulțumim doamnă Bearder pentru această intervenție, precum și celorlalți care au intervenit. Au fost intervenții de calitate. Vreau doar să vă mai spun acum uh, calendarul nostru în acest dosar. Amendamentele trebuie depuse până pe 9 septembrie la ora prânzului, iar în comisie vom vota pe 13 octombrie, iar votul în plenară va avea loc în noiembrie. Nu aveam diverse în ordinea noastră de zi, așa că ne vedem din nou la următoarele reuniuni. Vom avea una pe 8 septembrie la Bruxelles și vă mai spun că va mai fi încă una pe 12 septembrie la Strasburg. Vă urez poftă bună!